Mes chers collègues, bonjour. Je vous... Dragi colegi, bună ziua. Vă propun să începem reuniunea de astăzi și vă cer tăcere absolută pentru care vă și mulțumesc. O tăcere absolută, domnule raportor. Doamnă, vă rog. Mulțumesc. Așadar, ați văzut cu toții proiectul de ordine de zi. Dacă nu există obiecții sau remarci, îl considerăm ca fiind adoptat și eu vă propun două modificări. Pe de o parte, în, de acord cu raportorul Reimer Böge, să amânăm punctele 8 și 9 de pe ordinea de zi și să le discutăm la următoarea noastră reuniune. E vorba de faimosul pachet uh, Lisabona, care se numește, s-a numit pachetul Böge, s-a numit pachetul la Masura, acum se numește pachetul Lisabona, poate va mai fi botezat și în alte feluri, dar nu avem toate elementele de informație ca să putem avea o discuție utilă astăzi și mai ales încă nu dispunem de avizul pe care Comisia pentru Bugete l-a solicitat din partea serviciului nostru juridic, pe care îl salut și de care avem absolută nevoie pentru a putea avea un ultim schimb de opinii și pentru a adopta poziția noastră pe fond și poziția noastră tactică, pentru că este un subiect extrem de important. La fel, la cererea doamnei Utah Haug, vă propun să amânăm discutarea punctului 12, care deja e indicat că se află în Cobu News. Și apoi, în sens invers, pentru că, iată, câștigăm puțin timp scăpând de, ori de punctele astea de pe ordinea de zi, vă, aș propune să începem discuția noastră cu o discuție comună cu cei doi co-raportori ai Comisiei pentru Afaceri Constituționale în privința propunerii de modificare a articolului 136 a tratatului Uh, pentru funcționarea Uniunii Europene. Și pentru asta salutăm cu respect pe colegul nostru Elmar Brock, raportor din partea Comisiei pentru Afaceri Constituționale, împreună cu colegul nostru Gualtieri, care în mod curios astăzi se numește Coțolino, nu-l mai cheamă Gualtieri. Dar și aici e ca, la fel ca la pachetul Lisabona, numele se schimbă în continuu, văd. Deci aici văd că domnul Cozzolino va prezenta subiectul. Donner son sentiment avec Elmar Brock. Împreună cu Elmar Brock. Et puis, euh, donc voilà pour l'ordre du jour. Pas de remarque. Donc... Dacă nimeni nu are nicio observație, așa rămân lucrurile. În ce privește comunicările președintelui? În primul rând, în uh, entuziasmul general, Comisia pentru Bugete considerase că, ținând cont de caracteristicile mele personale și data nașterii, eram cel mai în măsură să dau în numele Comisiei o, un aviz scris sub forma unei scrisuri adresate președintelui în ce privește anul european al uh, bătrâneții active anul 2012. Așadar, am făcut o, secretariatul a făcut o verificare tehnică și dacă nimeni nu se opune, voi semna o scrisoare pe care de altfel o aveți în fața ochilor ca proiect pentru a considera că anul 2012 trebuie să fie anul în care vârstnicii să fie foarte activi. Și dacă va fi nevoie, de altfel, putem să supunem la vot această scrisoare. Să vedem dacă cineva se opune. Nu, se pare că nu. Foarte bine, așadar considerăm că această scrisoare este adoptată, astfel încât angajează nu doar președintele vârstnic, ci întreaga comisie pentru bugete. Și vă mulțumesc. Așadar, în ce privește uh, comunicările președintelui, ați primit de asemenea, sau noi cu toți am primit o scrisoare din partea președintelui Buzek privitoare la starea lucrurilor în ce privește aplicarea proiectului pilot 2011 European Strategy and Policy Analysis System. E vorba de o scrisoare foarte interesantă, pentru că e vorba de un răspuns deschis și pozitiv al președintelui Parlamentului European pentru o inițiativă care privește toate cele trei instituții și care în, întâi a fost un proiect pilot, acum, în al doilea an, poate deveni un organ permanent și o activitate permanentă în slujba celor trei instituții. Vă reamintiți că la originea acestui proiect pilot a fost proiectul nostru James Ellis, a fost uh, colegul nostru James Ellis, care a elaborat un document uh, pe care l-ați primit și propun ca în două minute James să ne prezinte starea lucrurilor și să ne facă și recomandări în ce privește uh, ce se va întâmpla după această scrisoare a președintelui Buzek. Deci, James, te rog, ai cuvântul. Mulțumesc, uh, Ala, pentru că ai pus acest uh, punct pe ordinea de zi. Consider că e vorba câtva de o surpriză pentru noi, cei de la bugete, pentru că un proiect pilot de obicei nu este tratat așa E vorba de o linie bugetară pentru, din bugetul 2010-2509, 1.9. E vorba de un sistem care să identifice uh, tendințe pe termen lung pentru uh, politici UE și să facă o analiză comună a problemelor cele mai uh, importante pentru a fi pusă la dispoziția politicienilor în mod coordonat între Parlament, Consiliu și Comisie, utilizând proceduri deja existente și acest sistem trebuie rapid înființat ca să fie complet operațional pentru 2012. Scrisoarea pe care am primit-o de la președintele Buzek cred că subliniază trei puncte. În primul rând, procedura a fost înființat un grup de lucru cu, uh, pentru cele trei uh, instituții majore și institu- uh, Serviciul de Acțiune Externă. S-a întâlnit deja de patru ori și a uh, elaborat linii directoare informale pentru proiectul pilot. Acum, pentru 2011 sunt puși la dispoziție bani, în al doilea rând. Obiectivul acestui proiect pilot este să stabilească două documente până la sfârșitul lui 2011 utilizându-le pentru a crea un sistem, un document. E o analiză pe termen lung pentru politici uh, economice interne și externe pentru următoarele două decenii. În al doilea rând, baza acestea să facă evaluarea principalelor provocări politice care ne stau în față în uh, următorul ciclu interinstituțional până în 2019. Ce înseamnă asta? Că obiectivul pe termen lung al proiectului pilot e să dezvolte un, un, o cutumă de cooperare între instituții ca Uniunea să poată beneficia din partea unei analize mai coerente a provocărilor, tendințelor politice care, uh, cu care ne vom confrunta. Sperăm că va fi un pas pe care așa bună. Ideea ar fi să, o găs- să îl, uh, îl numim un sistem uh, european de analiză și strategie politică și cu asta am încheiat și dacă proiectul pilot va fi un succes, Comisia, dacă dorește, va propune o formă permanentă uh, pentru acesta, sigur, ținând cont de regulamentul financiar, depinde, sigur, de modul în care se dezvoltă acest proiect. Dacă îmi permiteți, pentru că mi s-a solicitat, solicitat să uh, fac parte din acest grup și dacă vreau să-mi permiteți, voi continua să fac și în mod constant vă țin la curent cu ce se întâmplă cu acest proiect pilot care are un rol strategic. Très bien, merci James. Je crois que c'est un excellent travail. Mulțumesc James, cred că este o muncă excelentă. Desigur, așa cum tu ai reamintit, acest lucru depinde de modul în care va fi pus în aplicare proiectul pilot, însă avem toate motivele să considerăm că dacă uh, debutul instituirii unui organ care va fi important și un demers care va fi extrem de important pentru cele trei instituții, și anume să învețe, să lucreze cu o perspectivă pe termen lung, uh, și să aibă mijloacele să facă acest lucru în mod inteligent pe termen lung. Cele trei instituții sunt conștiente de acest lucru. Comisia și salut pe domnul director general urmărește cu mult interes uh, și ține cont de asta în propunerile pentru buget și James va continua să lucreze în legătură strânsă cu raportorul nostru pentru 2012, Francesca, și raportorul care nu se află uh, cu noi din Comisia SURE în ceea ce uh, privește uh, finanțarea durabilă, sustenabilă. Mulțumesc. Celelalte anunțuri uh, foarte rapid. Uh, le regăsiți pe Cobuniu. News. Suntem în direct pe internet. Aveți și coordonatele documentelor pe care le puteți citi și pe internet în ceea ce privește execuția bugetară pentru 2010. Ajung la punctul 3. Îmi cer scuze, spune președintele. Trebuie să vă spun de asemenea că am uh, primit și v-am uh, transmis pe data de 3 februarie o scrisoare, copia unei scrisori pe care comisarul Lewandowski a adresat-o tuturor președinților instituțiilor europene și inclusiv deci președintele Buzek, în care își împărtășește ideile și face cu curtoazie recomandări președinților tuturor instituțiilor în ceea ce privește pregătirea uh, proiectului de buget de funcționare pentru 2012, amintind că situația bugetară este foarte tensă și toată lumea trebuie să facă un efort pentru a-și limita cheltuielile administrative. Uh, comisia, sigur, va da exemplu, ar fi de dorit să existe un efort echilibrat în fiecare dintre aceste instituții. Punctul 3 aprobarea procesului verbal uh, al reuniunii din data uh, trecută și putem să trecem la punctul 3 bis și anume prezentarea de către raportorii Comisiei Constituționale a, a propunerii de modificare a tratatului de funcționare a Uniunii Europene în raport cu creșterea disciplinei bugetare, instituirea uh, procedurii numite semestrul european. Avem pe cei doi coraportori. Domnul Gualtieri vrea să începe și o să-i dau apoi cuvântul domnului Broc. Domnule coleg, aveți cuvântul. Presidente, insieme al colega... Mulțumesc, domnule președinte, împreună cu colegul Broc am considerat de cuvință să solicităm să putem prezenta această temă în fața Comisiei pentru Bugete, deoarece credem că e vorba de o temă care are implicații foarte ample, inclusiv uh, la nivel de buget. După cum știți, pe baza procedurii identificate de revizuirea Tratatului de Lisabona 486, Parlamentul trebuie să-și dea avizul față de o reformă <clears throat> care Consiliul, la propunerea Belgiei, a împărtășit-o la reuniunea din decembrie. E vorba de o propunere de revizuire a articolului 136 al tratatului uh, care privește funcționarea Uniunii. Această propunere de revizuire spune că statele membre mm, care au ca monedă euro pot înființa un mecanism de stabilitate care trebuie activat și așa mai departe, cu anumite condiții. Am uh, considerat că ar fi util să avem un schimb de idei uh, în acest punct, deși Comisia de Bugete nu este implicată direct în procedură, pentru că noi suntem raportori la AVCO, raportor pe fond, apoi este un aviz al ECON, dar acest punct este un punct central, inclusiv în discuții mai largi care se poartă în aceste zile privitoare la guvernarea economică a Uniunii Europene și, în general, asupra viitorului Uniunii Europene. Sigur că în desfășurarea misiunii noastre <clears throat> vom uh, fi cât de responsabili posibil, pentru că este o temă foarte delicată. Totuși, clar, e clar totuși că responsabilitatea, răspundere nu înseamnă să nu ne îndeplinim datoria noastră de parlamentari de a discuta și analiza problemele și mai ales probleme critice ale unei proceduri greoaie, ca să spunem așa, cum ar fi cea a revizuirii tratatului de la Lisabona. Eu nu zic nimic acum în legătură cu preocupările de natură procedurală care privesc atât cauza sau oportunitatea acestei proceduri care are implicații politice trebuie ratificată de 27 de state membre care sigur vor ține Europa cu sufletul la gură până în 2013. Și sigur că și 27 de parlamente naționale va trebui eventual să deschide negocieri sau să șantajeze eventual Europa, pentru că un bloc al acestui, o bloc, un blocaj al procedurii de ratificare ar avea consecințe dezastroase asupra existenței însăși a monedei unice. În fine, acestea sunt considerații de natură constituțională, dar ce vreau noi să vă uh, supunem atenție aici? E vorba mai ales de problemă de fond, și anume, din motive care sunt explicate, sigur, de către Consiliul European, tipul de propunere la care ne-am gândit uh, ne înfățișează un mecanism uh, interguvernamental în totalitate, deci extern față de structura instituțională a Uniunii Europene. mecanismo? Actualul mecanism bazat pe o diferență de bază juridică al articolul 122.2 al tratatului a activat cu o, e activat cu o procedură de natură comunitarie, comunitară la propunerea Comisiei, o 60 de miliarde garantate de la bugetul Uniunii Europene și cu reforma tratatului actualul mecanism va fi declarat în mod formal neconstituțional și va fi interzis, ca să spunem așa, deși sigur că va trebui să continue să opereze până la intrarea în vigoare a următorului și ceea ce astăzi face mecanismul și facilitatea activate în luna mai va putea fi făcut doar de acest nou mecanism care va fi în mod exclusiv un mecanism creat de către statele membre între ele. Deci, în afara cadrului constituțional, instituțional, nu doar pentru metoda comunitară, ci și pentru Uniunea ca atare. Cum au dorit să-l cheme unii lideri politici ai noștri. Sigur că pentru Parlament uh, acest lucru ar naște profunde îngrijorări. S-a văzut și discuția de la ultimul Consiliu European în ce privește o propunere de pact pentru competitivitate care, dincolo de discuțiile pe fond, sigur că avea caracteristica asta de a fi un element interguvernamental și extern. Deci sigur că această tendință, pe de o parte pozitivă, și anume să consolidăm elementele de guvernare economică, dar pe de altă parte să o situeze în afara cadrului instituțional, pune probleme care au implicații, cred eu, mai generale, inclusiv în ce privește rolul și impactul bugetului european și legătura între buget și procese mai generale de guvernare economică și în ce privește legătura între negocierile pentru următorul cadru financiar multianual și procedurile de rectificare, care amândouă ca termen anul 2013. Desigur că există acum numeroase puncte de legătură care vor determina, cred eu, această comisie să evalueze cu atenție și cu preocupare semnificația și implicațiile acestui tip de reformă. Sigur că noi încă nu am prezentat un proiect de document și ne aflăm astăzi aici, inclusiv ca să vă ascultăm opiniile pe de o parte, cu intenția să facem tot ce putem ca să consolidăm metoda comunitară și structurile Uniunii, pe de altă parte, că suntem responsabili față de o tranziție necesară pentru stabilitatea și viitorul monedei euro. Merci, mon cher coleg. Mulțumesc, uh, stimate coleg, și acum dau cuvântul lui Elmar Brock. Mulțumesc. Domnule președinte, aș dori să fac câteva alte câteva remarci. Știm că uh, ne aflăm într-o situație oarecum în care există mai multe limite, într-o situație grea. Știm că trebuie să există o reglementare în momentul uh, în care un uh, stat membru își dorește uh, schimbări ale tratatului, deoarece Curtea Constituțională din statul respectiv amenință cu, cu încălcarea dreptului european. Deci aș dori să repet există anumite uh, limite, un, uh, există anumite dificultăți pentru a aborda uh, această temă uh, în mod uh, corect și lucrurile se leagă de situația dintr-o, dintr-un anumit stat membru pe care îl uh, cunosc foarte bine. Există următoarea uh, opinie. Curtea Constituțională din uh, Germania a, luat o, o, a avut o opinie foarte clară, scoțând în afară, acest, în afară legii mecanismul, mecanismul de stabilitate financiară din Uniunea Europeană și acest lucru, desigur, are repercursiuni politice. În al doilea rând, moneda euro poate fi protejată, dar doar dacă există un mecanism de protecție, indiferent de forma acestuia. Un alt punct important este următorul. În ciuda problemelor pe care le-a prezentat uh, Gualtieri, schimbarea tratatului poate avea loc doar în, în urma unei uh, proceduri simplificate, deoarece dacă am apelat la o procedură normală de schimbare, atunci cred că procesul ar dura prea mult și situația de pe piețele financiare nu ne permite acest lucru. într-o anumită țară membră există o, o atitudine pe care eu o înțeleg din ce în ce uh, mai puțin. Se crede, de exemplu, că nu este posibil uh, introducerea unei propoziții în uh, tratat. De exemplu, la alineatul 1 de la articolul 131. Această propoziție se dorește să apară într-un nou alineat, alineatul 3, Uh, unde se vorbește doar de către statele uh, membre, fără ca, din nou, Consiliul să aibă un rol. Și astfel ajungem uh, într-o situație în care trebuie să ne întrebăm în ce formă poate progresa această cooperare interguvernamentală pentru a și pentru a evita orice legătură cu instituțiile europene. În trecut, de fiecare dată când s-au găsit uh, soluții interguvernamentale, s-a cerut unei instituții comune să supravegheze uh, această cooperare interguvernamentală. Și în uh, momentul în care situația a permis schimbarea tratatelor, atunci situația a fost reflectată și prin schimbarea tratatelor. Însă, dacă se dorește de la bun început ca acest mecanism să se afle în totalitate în afara instituțiilor, după părerea mea, există pericolul să apară noi forțe instituționale care nu mai au absolut niciun fel de legătură cu Uniunea Europeană. Și Cred că este vorba de o viziune pe care o cunosc din nou foarte bine din, dintr-o, dintr-o țară mie foarte bine cunoscută și mă refer aici la Pactul pentru Competitivitate. Și aici nu se mai vorbește uh, deloc despre Parlamentul European, despre Comisia Europene îi se cere să prezintă o analiză după 12 luni, se vorbește de, aduna, de o adunare a Parlamentelor Naționale care să supravegheze uh, problemele economice. Și dacă acest lucru um, va deveni o realitate, presiunea uh, piețelor financiare va duce la o situație pe care, care pe mine mă neliniștește foarte mult. Și dacă ar fi să legăm aceste evoluții de alte aspecte în ceea ce privește uh, noile resurse și așa mai departe, cred că putem înțelege foarte bine în ce situație ne aflăm. Putem să discutăm acum despre aceste lucruri, deoarece dacă în 24-25 uh, martie nu se ia o hotărâre în cadrul Consiliului uh, definitiv, atunci nu vreau să știu ce se va întâmpla luni în 27 martie pe piețele financiare. Așadar, avem acum posibilitatea să exercităm presiune în ceea ce privește înaintarea avizului parlam- nostru, al Parlamentului. Și cred că nu ne putem permite să um, trecem dincolo de data de 24 martie. Însă, cred că nu doar Parlamentul European este cel responsabil, ci și Comisia și statele membre au răspunderea lor. Și din uh, aceste motive, cred că trebuie să ne gândim cu toții în ce mod uh, putem să ne prezentăm ideile în acest uh, cadru. trebuie să ne gândim să creăm punți înspre metoda uh, comun- comunitară care să țină seama de instituțiile europene. Și aș dori să știu care ar fi opinia dumneavoastră din, din acest punct de vedere. Roberto a făcut uh, propuneri pe care, uh, pe care le-aș uh, sprijini. Această propoziție și eu aș, aș sprijini-o mai degrabă în cadrul aliniatului 1, cred că într-adevăr o cooperare întărită, consolidată este importantă, însă trebuie să spun că nu avem o marjă de manevră foarte mare dacă ne dorim să avem o abordare pragmatică. De aceea aș dori să aud și opiniile dumneavoastră în ceea ce privește cât de departe poate merge o poziție comună a, a Parlamentului pentru a avea o autoritate, totuși o autoritate în negocierile care vor uh, urma. Ne dorim, de altfel, să ne folosim de rezoluție și de raportul nostru pentru a prezenta uh, pachetul în întregime și um, lucruri legate de propuneri legate de competitivitate și de perspectivele financiare uh, viitoare. Deci să analizăm pachetul din punctul de vedere al Parlamentului în întregimea sa. Și desigur, pentru a face acest lucru avem nevoie de experiența acestei comisii. Vă mulțumesc. Merci, mon cher. Mulțumesc, dragă coleg. Unii au cerut să intervină, o precizare în ceea ce privește calendarul. Care este în momentul de față calendarul prevăzut pentru adoptarea în Comisia Constituțională și pentru adoptarea rezoluției a avizului Comisiei Constituționale în ceea ce este proiectul de tratat și cele șase proiecte legislative legate de întreg pachetul. Da, domnule Gualtieri, vă rog. Da, domnul Broc ne-a reamintit faptul că Consiliul cere să poată să abordeze amendamentele tratatului în întâlnirea viitoare din 24-25 martie. Inițial, acest calendar a fost unul foarte strâns. Parlamentul trebuie să-și adopte uh, avizul pe 1 martie și procedura ar fi început deja. Uh, ar fi trebuit să înceapă. Noi o să ne menținem această dată limită, 1 martie, chiar dacă am fi dorit să existe un grad de flexibilitate pentru a permite o dezbatere mai amplă în Parlament și pentru a permite o dezbatere în celelalte instituții care trebuie să dea un aviz. Am arătat uh, însă că, ca o poziție alternativă, ne-am putea gândi la adoptarea avizului în plenara scurtă uh, de pe 2 uh, înainte de Consiliul European de pe 24 și să dăm posibilitatea Consiliului European să meargă mai departe. Ăsta este calendarul nostru. Apoi, în ceea ce privește cele șase propuneri legislative, președintele Busec a spus la Consiliul European că este pentru o procedură de urgență. Nu sunt un expert, însă cred că avem uh, timp și nu martie este uh, termenul. În ceea ce vește comisiile AFCO și ECON. ECON a depășit deja termenul pentru amendamente. Acum lucrăm la amendamentele de compromis Uh, și nu mi-aduc aminte când este votul, mm, trebuie să uh, recunosc lucrul acesta. În ceea ce privește AFCO, am planificat o întâlnire pe data de 14, în cadrul căreia vom discuta proiectul în funcție de voturile din AFCO. Asta s-ar putea face fie într-o întâlnire extraordinară în Strasburg luni ca să votăm joi sau în întâlnirile uh, ulterioare ale comisiei începând din 14 uh, și atunci să discutăm în plenara, mini-plenara din martie 2. Mulțumesc! Dar, spune domnul Gualtieri, teoretic nu putem să îndeplinim termenul uh, din martie. Mulțumesc foarte mult, eh, domnule raportor, domnule Alvaro. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și domnului Gualtieri și domnului Brock pentru analiza foarte interesantă, mai ales în ceea ce privește situația statelor, statului membru pe care atât eu cât și domnul Brock îl cunoaștem foarte bine. Ehm, cred că nu pot um, să vă dau uh, sfaturi foarte clare, deoarece dumneavoastră știți foarte bine care este situația. Dacă, dacă am uh, înțeles bine, uh, Consiliul are nevoie de avizul neapărat din partea Parlamentului. Și în aceste condiții se pune întrebarea și aici mă, mă refer mai ales la pactul pentru competitivitate, despre care și eu consider că va fi unul care va funcționa pe baza colaborării interguvernamentale fără participarea uh, Parlamentului. Am văzut uh, cu ocazia acordului uh, SWIFT că am putut să convingem Consiliul să țină seama de Uh, poziția Parlamentului. Deci cuvinte pe care noi ni le-am dorit să fie, în, să fie, pre, uh, să fie prevăzute în acest acord, în acordul SWIFT, au fost uh, prevăzute până la urmă. Și vă puteți închipui, vă întreb acum dacă vă puteți închipui ca și în această situație, în ceea ce privește pachetul de competitivitate, obiectivele Parlamentului să fie formulate în textul legal obligatoriu. În ceea ce privește pactul de, pactul de stabilitate, mă interesează faptul dacă um, rămâne la situația actuală în ceea ce privește um, majoritatea și apoi care este uh, situația în ceea ce privește uh, sancțiunile și majoritatea necesară pentru aplicarea acestei, uh, acestor sancțiuni. Uh, deci și din nou doresc să vă întreb care este situația, părerea dumneavoastră despre introducerea acestor obiective ale Parlamentului în acest acord. Triple. Mulțumesc, Elga Triple. Vielen Dank, Herr Präsident. Vielen Dank an... Vă mulțumesc, domnule președinte, și doresc să mulțumesc și celor doi experți. Aș dori să întreb și eu, așa cum a început uh, Alexander uh, Alvaro acum. Dacă am înțeles eu lucrurile bine, summitul la care se vor în ceea ce privește uh, situația economică și așa mai departe va avea loc în data 24-25 martie. Au nevoie de avizul Parlamentului și au promovează o, o politică în care vedem foarte clar că rolul Parlamentului este din ce în ce mai mărginit și nu pot să sprijin acest lucru. Uh, Întrebarea mea, la fel cum a întrebat și Alexander, este, este dacă avem uh, posibilitatea de a, de a influența lucrurile printr-o uh, declarație din partea noastră. Am trecut prin alte situații cu Consiliul, situații asemănătoare, și am văzut că trebuie să existe formulări din urma cărora vom avea ceva de, de câștigat. Consiliul își dorește ca noi să respectăm această dată și noi, desigur, ne dorim să avem un rol um, în ceea ce privește situația politică viitoare. Deci poate ne puteți da mai multe detalii în ceea ce privește formulările precise. Vă mulțumesc. Merci, Calfin. Mulțumesc, domnul Calfin. Mulțumesc, domnule președinte. Problema nu se referă numai la amendamentele din tratatul de la Lisabona, ci și pactul de competitivitate uh, care a fost analizat de cel mai recent Consiliu. Personal vorbind, sunt sceptic. Nu cred că aceste amendamente vor avea un impact asupra stabilității financiare, inclusiv în zona euro. Pentru moment, avem o coordonare interguvernamentală. Consiliul propune o coordonare mai importantă, însă nu are impactul necesar. Apoi, mi se pare că am putea să insistăm asupra unei soluții, inclusiv în zona euro, o soluție globală, nu numai pentru țările din zona euro, ci pentru toate statele membre, așadar o politică a comunității în general. Vă mulțumesc că ați pus această întrebare și această chestiune în uh, Comisia Buget, pentru că Comisia și Consiliul insistă asupra faptului că instrumentul de uh, sprijin uh, financiar depinde de buget, însă este imposibil ca acest instrument să fie neutru în măsura în care bugetul este cel care oferă garanțiile necesare. De asemenea, după părerea mea, cred că avem tot interesul să salvgardăm stabilitatea politicilor europene și a bugetului european. Orice propunere care contravine aceste stabilități, eh, sporind eh, crescul, eh, riscul sau diminuând mijloacele, ar trebui să nu fie privită favorabil. Dacă instituțiile nu participă la rezolvarea marilor probleme, atunci asta va reprezenta o pierdere a încrederii. Cred că poziția noastră trebuie să fie aceasta și trebuie să încercăm să găsim o soluție cu mecanismele de, și instrumentele de care dispunem până acum. Domnul Șurian. Mulțumesc. Cred că problema stabilității monedei euro este strâns legată de bugetul european. Aș dori să reiau din nou această chestiune în momentul în care coordonatorii se vor reuni. Cred că Parlamentul nu ar trebui să pună probleme, însă ar trebui să găsească o cale care să ducă la o soluție. Pentru că putem să lăsăm uh, cu ușurință impresia potrivit căreia diferitele guverne încearcă să găsească o soluție interguvernamentală în loc să opteze pentru o soluție interinstituțională. Sunt de acord cu cei care au spus că aici nu ar fi o, nu am avea o soluție bună, ci o soluție care nu ar fi uh, o soluție democratică. Și sunt pentru rezolvarea acestei probleme în plenara din ă, martie, Există și un plan B alternativ, așa cum am auzit, și anume de a nu bloca procesul prin plenara din martie, însă cred că trebuie să evităm uh, orice blocaj și, cum tocmai a spus uh, Elma, Cred că trebuie să ne gândim foarte bine și poate că asta este calea de urmat. Uh, ar fi de dorit ca cetățenii europeni și Consiliul să vadă că noi uh, suntem pentru stabilitatea europeană, în mare măsură. Domnule președinte, spune doamna Duron, mă raliez colegilor care au luat cuvântul înaintea mea. Este o chestiune cu o mare importanță strategică, pentru că după ce am cunoscut, uh, uh, am uh, discutat bugetul și resursele proprii asupra cărora va exista o consultare a Parlamentului, dar în altă formă decât cea pe care am avut-o, la un dosar ca acesta este extrem de important uh, să putem să facem presiunea uh, indispensabilă pentru a nu fi evitați, iar în ceea ce privește calendarul, cred că nu trebuie să pierdem vremea. 24 martie este prea târziu, trebuie să încercăm să adoptăm în prima ședință plenară din martie și să profităm de acest răstim până în martie pentru a construi o strategie care să aibă ponderea pe care ne-o dărim. E vorba de stabilitatea monedei euro dacă nu putem să integrăm ponderea Parlamentului ca atare, cred că transmitem un uh, mesaj nefavorabil. Cel puțin la fel ca în cazul SWIFT, așa cum a spus domnul Alvaro, sau în uh, cazul bugetului. Nu știu dacă atunci a fost bine sau rău, însă ideea este că Parlamentul trebuie să aibă uh, putere și să ne gândim la o strategie în acest sens. Uh, domnul Bocoș. Mulțumesc uh, foarte pe scurt. Um, nu cred că ideea competitivității trebuie privită din punctul de vedere al competențelor sporite sau scăzute acordate Parlamentului și nu cred că trebuie să o privim din punctul de vedere al bugetului sau nu în mod uh, neapărat uh, în primă instanță. Pentru că această idee arată că în prezent Consiliul European a înțeles bine lucrurile, în sensul că, în cele din urmă, au realizat că problema competitivității este miezul dur al uh, chestiunii pentru stabilitatea zonei euro și dincolo de aceasta. Sunt întru totul uh, uh, de acord că nu este numai o chestiune legată de uh, zona euro, ci o problemă care privește întreaga Uniune Europeană. Și nu pentru că nu-mi plac uh, pentru că nu-mi place ideea unei Europe într-una sau două uh, viteze, însă cred că e vorba de stabilitatea întregii Uniuni Europene. Lucrurile sunt atât de corelate încât nu poate să existe stabilitatea monedei euro fără stabilitatea celorlalte țări și invers, indiferent de mărimea acestor state membre. În consecință, cred că în primul rând, trebuie să obținem mai multe informații de la guvernele uh, care promovează această idee, ce doresc să obțină, pentru că nu este foarte clar în acest moment în timp, dacă acest lucru nu se întâmplă în februarie, mai avem încă timp și la începutul uh, lunii martie să adoptăm o rezoluție în Parlamentul uh, European. Mulțumesc! Mulțumesc. Domnul Haglund, ultimul intervenient. Da, domnule președinte, am avut plăcerea să fiu unul dintre raportorii la pachetul uh, Guvernanța Economică, un pachet în care ne spunem uh, cuvântul. În primul rând, vreau să vă spun că în uh, grupul de raportori a existat uh, un pachet inițial în septembrie, s-au purtat discuții dacă ar trebui să uh, legăm celelalte probleme corelate pachetului pe care îl discut așteptam ca o pârghie pentru a ne putea spune cuvântul asupra unor probleme în care uh, Consiliul nu ar dori să ne implice. Și aici avem experiențe bune și uh, rele când am încercat să punem în legătură două chestiuni. Cred că, în primul rând, trebuie să fim responsabili și anume părțile care au fost deja propuse uh, pentru acestea trebuie să avem uh, o legislație uh, corespunzătoare. Pentru pachetul guvernanța economică în Econ avem un termen uh, limită și sigur încercăm să privim lucrurile în ansamblu. Însă formal vorbind, Consiliul lucrează la același pachet privind guvernanța economică dar uh, Sarkozy sau Merkel lucrează asupra unor uh, lucruri noi, uh, pentru că uh, Consiliul este obligat uh, să lucreze cu același pachet privind guvernanța uh, economică. Uh, deci lucrurile s-au complicat pentru că jurnaliste, jurnaliștii media, discuția la nivelul populației, acestea nici nu există. Însă avem o procedură legată de acest pachet guvernanța economică. Deci ideea este să lucrăm cu ceea ce avem, adică pachetul de guvernanță economică, Uh, raportorii noștri au făcut niște uh, propuneri uh, care nu se regăseau în propunerea inițială a Comisiei. Au fost, deci, integrate o serie de elemente și se construiește pe baza pachetului existent. Cred că este abordarea cea mai constructivă pe care putem să o avem. Uh, trebuie să ne concentrăm asupra lucrurilor pe care le avem în fața noastră, uh, dar asta nu e ușor atunci când Consiliul se mișcă în 15 direcții în același timp. Vreau să vă spun, deci, că acest pachet, guvernanța economică, demonstrează că chestiunea este încă uh, deschisă. Domnul Lamasiur, mulțumesc, Mulțumesc unora și celorlalți și am două sau trei observații în ceea ce mă privește. În primul rând, așa cum au spus-o și raportorii noștri și majoritatea celor care au intervenit în dezbateri, ne aflăm în fața necesității de a acționa rapid, de a lua decizii rapide. Nu avem uh, altă opțiune decât de a lua o decizie pozitivă, e clar. Și, personal, vreau să adaug că nu putem periodic uh, să regretăm faptul că guvernele tărăgânează luarea uh, unor uh, decizii. Acum trebuie să hotărâm rapid. Văd că majoritatea celor care au intervenit au făcut comentarii parlamentari care se raliază stării de spirit a celor doi raportori. Nu suntem prea încântați de cum merg lucrurile. Am fi preferat să avem un mecanism diferit care să fie european, întru totul, comunitar, dar ne aflăm într-o situație politică în care este dificil să procedăm uh, altfel. Din când în când trebuie să ținem cont uh, și de realitate, nu numai uh, de vise. Asta este situația. Toți membrii au înțeles că există trei categorii de text. Mini-tratatul, micile amendamente la tratat, modificarea articolului 136. Și aici, Parlamentul are posibilitatea să complice sarcina uh, Consiliului și să ducă la un eșec al întregii operațiuni dacă Parlamentul refuză adoptarea simplificată. În acest caz, procedura greoaie a Convenției Europene este necesară și atunci putem să ne gândim că totul se oprește. Apoi există pachetul legislativ, guvernanța economică, colegul Haglund este unul dintre raportori, deci șase texte. Și apoi Există sugestiile făcute la ultimul uh, Consiliul European de a completa pactul de stabilitate cu un pact de competitivitate sau cu altceva. Cu, așa cum s-a spus, un nou domeniu de reflexie uh, în sarcina președintelui Van Rompuy uh, a, președin, a Comisiei Europene pentru ca în martie să se ajungă la un acord uh, global în care să se obțină uh, acordul sperat, uh, acordul politic al Parlamentului European și al Consiliului European cu o serie de adăugiri care trebuie făcute la Pactul de Stabilitate și de Creștere. Deci sunt trei lucruri diferite. Acum suntem în Comisia Buget. Pachetul legislativ Guvernanța Economică ne pasionează, dar nu e problema noastră, cu excepția unora dintre dumneavoastră care sunt și membri în Econ. Același lucru despre pactul de competitivitate. Nu este problema noastră în mod direct. Noi nu suntem uh, implicați uh, în calitate de comisie de buget, nu, suntem implicați numai în momentul în care se pune problema bugetului sau în măsura în care după ce uh, s-a făcut, uh, s-a făcut contribuția, bugetul nu ar mai ține cont de asta. Pentru că mecanismul adoptat pe 9 mai uh, uh, conținea o parte interstatală, 440 miliarde de euro și o parte uh, garantată de bugetul european comunitar de 60 de miliarde. Noul mecanism care l-ar înlocui începând din 2014 va fi interstatal, interguvernamental uh, total, niciun aspect comunitar. De ce? Pentru că unele uh, guverne, în speță cele care nu sunt în zona euro și care nu au intenția să devină rapid, nu vor să riște să participe chiar și indirect prin bugetul european la finanțarea mecanismului. Și întrebarea care se pune pentru noi Comisia de Buget este dacă ne mulțumește faptul că un sistem instituit provizoriu până 2013 în mai 2010 care avea un element uh, comunitar de 60 de miliarde împrumuturi și credite care să implice garantarea bugetului uh, comunitar ar fi uh, înlocuit de un sistem în care bugetul comunitar nu mai are nimic de a face. Chestiunea este foarte sensibilă, ca să nu spun amuzantă. Și anume, că ne-am dat un acord asupra mecanismului din mai 2010, dar în același timp am remarcat faptul că garanția pe care o dă bugetul european nu este finanțată. A fost vorba de o decizie oarecum politică, potrivit căreia guvernele considerau că această garanție implicită era diferența între plafonul perspectivelor financiare și valoarea bugetului pe fiecare categorie, marjele disponibile în cadrul plafonului. Și aceste marje au fost calculate mai mult sau mai puțin la 60 de miliarde, dar asta teoretic, pentru că nu avea nicio valoare juridică. Asta am punctat atunci. Și la vremea respectivă am spus uh, și în rezoluția la rapoartele care au fost votate și ne-am, preparat, ne-am pregătit să uh, o spunem și în raportul pregătit de Comisia SURE, dacă acest mecanism va fi viabil, va dura, trebuie să găsim uh, o contrapartidă, o, un temei juridic și financiar credibil pentru garanția bugetului european. Ceea ce este o veste bună pentru bugetul nostru că nu este amenințat, dar nu este o veste bună pentru politica comunitară și pentru dimensiunea cu adevărat europeană comunitară a finanțelor Uniunii. Acestea fiind spuse, <clears throat> suntem obligați să respectăm niște termene Uh, foarte strânse, așa cum uh, ne-au spus raportorii. Din acest motiv, am impresia că va fi foarte greu pentru Comisia Buget să-și dea un aviz oficial ca și Comisie. Și ceea ce vă propun pe această temă, ce poate să facă Comisia Buget în calitate de Comisie și care este calendarul. O să discutăm această problemă în reuniunea coordonatorilor, astfel încât să vedem împreună sub ce formă putem să tratăm lucrurile, dacă avem timpul să elaborăm un aviz al Comisiei Buget și dacă da, o să vedem în ce moment, dacă nu avem timpul și dacă nu, cum putem să ne exprimăm punctul de vedere. Am constatat că opiniile diferă există totuși un larg consens. Dacă asta va fi o scrisoare către președinte, dacă va fi vorba de un amendament depus de grupurile noastre, poate că asta ar fi cel mai ușor. Știind că dacă situația politică este cea pe care o știm, deci trebuie să răspundem rapid și da, atunci, mi se pare și mulți ați spus-o, trebuie să prindem această șansă a rezoluției uh, din martie în plenară. Dacă am înțeles cum a spus raportorul, e vorba de o rezoluție globală privind reforma uh, tratatului și cele șase uh, legi din pachetul guvernanță economică. Deci trebuie să valorificăm această șansă pentru ca Parlamentul să-și anunțe poziția de acum înainte cu privire la temele ulterioare, textele ulterioare, termenele din viitor. Pentru a putea se opune, pentru a se putea opune eventual sau a introduce amendamente. În contrapartidă, Parlamentul ar spune că pentru toate hotărârile financiare importante care țin de Comisia Șur, de Econ, de buget, uh, votul Parlamentului va depinde de și de modul în care Parlamentul European, Parlamentele Naționale vor fi asociate uh, semestrul european, uh, guvernanței economice. Uh, raportorul nostru, Francesca Balzani, pentru bugetul din 2012, și vom discuta despre asta în curând, are intenția să propună modul în care Uh, dezbaterea bugetară privind bugetul Uniunii va intra treptat în procedura privind semestrul european și aceasta uh, este o ipoteză care este analizată și pentru perioada perspectivelor financiare începând cu 2014 uh, de către raportorul Comisiei SURE. Dragi colegi, vă propun să procedăm așa. Dacă raportorii Văd că Elmar Brock este foarte concentrat. Da, cred că vrea să ia cuvântul. Elmar cere să intervină. Domnule președinte, um, um, unii colegi au, mi-au pus câteva întrebări, însă dumneavoastră ați, ați explicat lucrurile foarte bine. Cunosc această argumentație referitoare la uh, bugetul Uniunii Europene și rolul limitat al uh, acestuia uh, și că nu există potențialul maxim în ceea ce privește um, mecanismul de protejare. Și de ace- probabil datorită rolului redus al bugetului al bugetului Uniunii Europene intervine abordarea aceasta interguvernamentală. Și desigur ajungem din nou la uh, problema legată de schimbarea tratatului și de procedura simplificată de modificare a, a tratatului. Uh, Există și un alt uh, aspect, o întrebare pusă de domnul Alvarez și de doamna uh, Truppel. Vorba, este vorba de implicarea instituțiilor Uniunii Europene. Desigur, în, uh, din mai multe puncte de vedere, Parlamentul nu este deloc între este uh, poziția sa. În ceea ce privește politica și domeniul competitivității, nu există o, compe, o, o Uniunea Europeană nu este responsabilă pentru acest uh, domeniu și de aceea Parlamentul nu este întrebat. Și trebuie să vedem dacă și cum putem să, să construim aceste punți înspre Consiliu și înspre uh, metoda comunitară. Așa cum a spus domnul președinte, este vorba de trei pachete, trei domenii uh, diferite. Odată este vorba de uh, modificarea tratatului și aici uh, problema o reprezintă calendarul, de fapt. Pe de altă parte, ne confruntăm cu pachetul de creștere și stabilitate, unde avem și noi uh, un drept de codecizie. Și pe de altă parte există uh, discuția referitoare la pactul pentru competitivitate, unde noi avem niciun cuvânt de spus. Se pune întrebarea unde putem să uh, implicăm Parlamentul pentru ca acesta să nu rămână total pe din afară în ceea ce privește celelalte două domenii. Deci, aceasta este întrebarea reală. Ne folosim de procedura de modificare a tratatului pentru a primi o, un angajament politic din partea Consiliului. Uh, sau ne folosim de procesul legislativ pe marginea pactului de uh, stabilitate. Trebuie să ținem seama și de faptul că sunt procese care se desfășoară par- paralel din punct de vedere al calendarului. Colegii din uh, Comisia Econ care înțeleg foarte multe lucruri uh, în ceea ce privește piețele financiare, financiare au uh, probleme în ceea ce privește aspectele constituționale și poate aceasta este explicația pentru poziția uneori uh, slăbită a Parlamentului în, din multe puncte de vedere. Și cred că dacă ține seama de acest uh, aspect, revenim în următoarea situație, care este um, rolul adevărat al uh, Parlamentului. Și eu nu-mi doresc să intru în uh, rolul lui uh, Don Quixote. Cred că trebuie să fie foarte clar. Trebuie să încercăm să găsim un compromis care să țină seama de cerințele noastre. Cred că Comisia, în, în, în ceea ce privește uh, pachetul de competitivitate, a spus în cele din urmă săptămâna trecută, a făcut o, o afirmație foarte clară în fața uh, Parlamentului, deoarece Comisia um, se simte și amenințată din punct de vedere instituțional. Și trebuie să vedem dacă uh, este posibilă o colaborare formală consolidată. Și uh, m-a interesat foarte mult ce au spus colegii din, uh, din țările care nu um, participă la Uniunea Monetară. Dacă se creează un asemenea mecanism, înseamnă că există Uh, reguli clare pentru statele membre care nu își doresc să participe la acest uh, mecanism. Și poate colegii din afara zonei euro ne pot ajuta în ceea ce în rezolvarea problemelor din interiorul zonei euro. și poate ar fi o abordare um, pe care trebuie să o considerăm în uh, următoarele uh, zile. Și poate dumneavoastră, uh, domnule președinte, veți putea încerca să ajungeți la un aviz din acest punct de vedere. Deoarece dacă această poziție va fi exprimată în mod clar de către comisia dumneavoastră, printr-o scrisoare, acest lucru um, ar ajuta, cred că ne-ar ajuta pe noi, pe, pe raportori, foarte mult. Uh, Inge, Mulțumesc. Uh, dacă doriți să mai spuneți ceva? Da, există un uh, zvon um, referitor de, la crearea unui parlament care să fie responsabil doar pentru zona euro. Vreau să știu dacă este un zvon sau este o realitate, Elmar. Da, există un act care provine din uh, Germania, un uh, act uh, printat, dar care nu există și acolo se spune în mod foarte clar, se vorbește despre o adunare a parlamentelor naționale, o adunare care să se reunească în mod regulat și care să discute aspectele legate de competitivitate și de aspecte care depășesc cadrul legislațiilor naționale. Très bien, merci. Foarte bine, mulțumesc pentru această precizare. Mulțumesc celor doi raportori și vom examina imediat acest punct în, în reuniunea coordonatorilor. Foarte bine, dragi colegi. Trecem acum la punctul 4 de pe de zi. E vorba de un subiect de care, care, pe care îl discutăm întârziat, pentru că, iată, am discutat uh, preț de o oră subiectul anterior și încercăm acum să fim conciși. Vă mulțumesc la punctele 4 și 5, de asemenea, care sunt foarte importante, pregătirea bugetului 2012. Avem acum documentele care v-au fost distribuite și care vor fi prezentate de către cei doi raportori noștri. Dau cuvântul Francescăi. Grazie Presidente, eh, cari colleghi. Vorrei anzitutto Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, dragi colegi, aș dori să mulțumesc uh, Secretariatului Comisiei noastre pentru bugete și ale doamnei Javel <clears throat> și colegii sale pentru că au colaborat uh, foarte bine cu noi și suntem norocoși noi cei de la bugete să avem un secretariat atât de valoros. Aș dori apoi ca în urma discuției pe care am avut-o în uh, Comisia de Bugete de pe 27 ianuarie, în cursul căreia a apărut, uh, a fost foarte vizibilă necesitatea de a avea un act de reorientare politică pentru a deschide procedura de bugete pentru 2012. Aș face propunerea unei rezoluții pe care aș putea deja să o prezint ca propunere în reuniunea noastră de pe data de 3 martie. E vorba de o rezoluție care are ca obiect strategia noastră pentru bugetul 2012, în care, la care am putea toți participa pentru a schița această procedură de buget care mm, își are locul în primul semestru european, deci devine o piesă a guvernării economice și devine un instrument puternic pentru ca, împreună cu bugetele naționale, să facem primul pas pentru strategia 2020. E vorba deci de o propunere de rezoluție pentru reuniune, pe care o voi prezenta, cum spuneam, în reuniunea noastră din 3 martie. Pentru că nu avem mult timp la dispoziție, singura problemă ar fi că uh, va fi disponibil documentul doar în limba engleză și tot în limba engleză uh, va fi necesar să prezentăm amendamente, dar sper că nu vor fi dificultăți aici și că am uh, consimțământul dumneavoastră. De asemenea, am deja la dispoziție un prim calendar pentru uh, întâlnirile cu comisiile specializate. Va începe pe 22 februarie și se va termina pe 22 martie acest proces al întâlnirilor. Deci, întreaga lună martie și sper că va fi o bună bază pentru o mai bună definire pentru 2020 a priorităților pe care dorim să le avem în lectura pe care o facem noi a bugetului 2012. Ați primit documentul de lucru pentru acest buget, document în care am încercat să ilustrez mai bine, în primul rând, metoda și apoi o propunere a mea în legătură cu modul în care am putea să, adu- dăm să aducem în practică acest buget pentru primul semestru european, în primul rând cu un efort pentru o mai mare transparență a bugetului nostru european, un buget care să fie mai inclusiv și care să folosească, în primul rând, să reliefeze mai mult acele cheltuieli care sunt strict funcționale pentru obiectivele 2020, deci cele 5 mari, 7, spune vorbitoarea, mari obiectivele acestei strategii, care deci ne-ar putea permite o consolidare între aceste linii de buget, a bugetului nostru, ale bugetului nostru european și bugetele naționale, inclusiv în vederea întâlnirii, întâlnirii pe care o vom avea cu parlamentarii din statele membre pe data de 13 aprilie. Deci, o lectură mai clară și mai transparentă a bugetului nostru în ce privește cheltuielile funcționale pentru strategia 2020 și o consolidare, un principiu de consolidare cu bilanțele, bugeturile naționale. Aici uh, reamintesc uh, că există documentul de lucru al președintelui la, la măsură de anul trecut privind finanțarea strategiei 2020 în perioada de criză. Și vă reamintesc și că uh, această sinergie trebuie să existe între diversele niveluri ale bugetului. <clears throat> Asta ar fi metoda mea. Și apoi sigur că fac și o analiză a cifrelor programării financiare. Aici mă concentrez mai ales pe angajamente. Angajamentele la un nivel de 147,12 miliarde de euro sau 147,87 dacă mm, luăm în considerare sau nu rezervă fondului de ajutor și fondul de, fondul de ajutare la globalizare, care evidențiază o uh, creștere față de ultimul buget votat de 4,2%. Totuși, trebuie să ne gândim încă de la început la faptul că această creștere, de fapt, nu e de fapt în parte decât aparentă, pentru că în parte e datorată schemei de finanțare a programelor multianuale care prevedea o creștere a părții finale, iar apoi ajustarea automatică de 2%, cu o creștere a rubiciunul B, ca consecință directă a revizuirii plafanelor operate de Comisia în ultima parte a anului trecut și mai ales o sporire importantă a rubricii 2, care probabil va coborâ ca în fiecare an după propunerea Comisiei și apoi scrisoarea de modificare și mai ales datorită reducerii cheltuielor legate de piața agricolă. Apoi e o importantă creștere a rubricii 2A, în principal datorată noilor agenții. Și după cum a anticipat deja președintele nostru, există o notă față de rubrica 5 legată de scrisoarea comitetului Lewandowski, care invită instituțiile să mențină uh, uh creșterile la plafonul de 1%. În ce privește uh, plățile, programarea financiară nu ne furnizează sigur date. Unica dată certă este plafonul perspectivelor financiare, și anume 141 miliarde și 36 de milioane de euro. După cum s-a întâmplat și în anii trecuți, atenția noastră sigur că e atrasă către marge. E îndepărtată către marge, care sunt margini subțiri, dar nu sunt deosebite de cele din programarea financiară de anul trecut. Însă există o noutate probabilă, uh, spre deosebire de anii trecut, s-ar putea ca propunerea Comisiei, pentru că suntem într-un moment de criză, de austeritate, să fie diferită de cea care ar fi putut fi anticipată față de această programare financiară și să se mențină un nivel mai scăzut. Deci, S-ar putea să ne găsim într-un nou cadru care să nu aibă ca punct de referire doar propunerea comisiei, ci și marjele, propunerea ideală care ar putea proveni, ar fi putut proveni din programul financiar. Deci ne vom găsi probabil în fața unor probleme, unor solicitări care oricum nu sunt noi, dar trebuie rezolvate rapid. În primul rând, cum să utilizăm mecanismele de flexibilitate mecanismele de flexibilitate sunt cele obișnuite, anume revizuirea plafonului instrumentului de flexibilitate, dar și, mai ales acum, pentru că ne aflăm la sfârșitul programării, flexibilitatea de 5%, care probabil acum are, care într-adevăr acum merită să fie revizuită, cu, uh, mă gândesc la programe cu caracter puternic instituțional ale strategiei 2020, dar ne există și întrebări pe care probabil ne le-am pus adeseori, de exemplu, identificarea unor priorități negative, programe care pot coborâ pe această scară. Deci, statea de a identifica priorități negative poate că ne aduce la un răspuns sec. Nu avem priorități negative, nu trebuie să facem reduceri din bugete, pentru că deja bilanțul nostru este foarte virtuos, ca să spun așa. Dar oricum ne putem pune această întrebare și să ajungem foarte responsabili la această acest răspuns, doar pentru a ne elibera de această întrebare incomodă. Are un bilanț de rigore con la foarte responsabilitate. Și sigur că noi, pentru ca cei care elaborăm un buget european, avem răspunderea de a fi un impuls pentru creșterea economică și pentru statele membre. Și în acest buget, atunci trebuie să ne punem și o altă întrebare, dacă nu cumva ar trebui să deschidem în bugetul nostru o discuție, să găsim o soluție pentru noi instrumente financiare, de exemplu, cu participarea Băncii Europene de Investiții. Deci o procedură de buget care să, pentru care trebuie să facem o, eforturi uh, deosebite, să fim și riguroși, dar să ne gândim și la misiunea noastră, și anume ca noi întotdeauna să dăm un impuls în direcția uh, dezvoltării economice și să găsim o soluție crizei economice. Euh, Mulțumesc raportare și voi cere raportului de celelalte uh, instituții să ne dea, domnul Fernandez să ne dea și el prezentarea domniei sale. Prezident, orçamentos serão Mulțumesc, domnule președinte. Bugetul pentru 2013-2015 vor fi uh, bugete consolidate. Și această consolidare rezultă din uh, noul acord interinstituțional. Cred că pentru următoarele perspective financiare vor trebui să, va trebui să, definăm, să definim sumele necesare pentru funcționarea atât a Parlamentului, dar și a celorlalte instituții. Cred că există un principiu uh, fundamental de care ar trebui să ținem uh, seama și este vorba de excelență. Ar trebui să discutăm despre costul lipsei acestei excelențe și despre costul uh, legislației adoptate de Parlament, care nu ur- urmează în tot timpul acest principiu. Ei bine, pentru a ține, pentru a ajunge la această excelență, avem nevoie de resurse minime. În uh, situația în care ne aflăm acum, trebuie să ne asigurăm că buna gestiune este un principiu care este respectat. De asemenea, trebuie respectat uh, principiul eficacității și eficienței. Deci, obiectivele noastre trebuie uh, obținute cu un minim de resurse posibile. Pentru acestea avem nevoie de claritate, de transparență, uh, toate obiective care, de care trebuie să țină seama atât Parlamentul, dar și celelalte instituții. Așadar, și veți vedea acest lucru în raportul meu, cred că ar trebui angajat uh, personal abia în momentul uh, în care uh, vedem care sunt posibilitățile de a transfera personal în interiorul instituțiilor. Pe termen lung, trebuie să ne asigurăm că costurile fixe și cele variabile vor fi, vor fi urmărite îndeaproape. Trebuie să ne asigurăm că politicile noastre sunt orientate înspre obiective și toate aceste lucruri sunt uh, posibile doar dacă ținem seama și respectăm principiul bunei gestiuni. Doar așa vom reuși să progresăm um, și să avem un uh, buget uh, neutru, doar dacă vom ține seama de toate aceste concepte. Următorul uh, cadru, în următorul cadru financiar multianual analizăm deja posibilitatea includerii tuturor acestor principii. Analizăm, de exemplu, politica de comunicare, de programare, și de asemenea, de asemenea trebuie să vedem care va fi lungimea cadrului uh, multianual financiar pentru a ne asigura că la începutul fiecarei perioade legislative Parlamentul și celelalte instituții își pot planifica în mod adecvat activitatea. Deci dacă ne dorim îndeplinirea obiectivelor amintite, cum ar fi transparența, cred că este important ca fiecare linie bugetară și punerea în aplicare a fiecarei linii bugetare să fie uh, prezentată Parlamentului de trei ori pe an. Cred că um, aceasta este o perioadă suficientă pentru a putea urmări de aproape cum este executat bugetul și acest aspect este important, după părerea mea, în ceea ce privește politicile de, de lărgire. Cred că trebuie să există o cooperare între Comisie, Consiliu și Parlament. De, de asemenea, însă trebuie să, să vedem cum putem reduce costurile. Trebuie să uh, putem apela la noi uh, tehnologii, cum ar fi uh, videoconferințele, să avem un sistem care funcționează de internet wireless Am analizat care este um, situația birourilor fiecărui membru și, desigur, nu ar trebui să uităm aspectele legate de mediu. Um, potrivit uh, obiectivelor strategice din strategia 2020, nu trebuie să uităm obiectivele de mediu. Trebuie să econom- economisim din punct de vedere al consumului de apă, de hârtie și așa mai departe. Și cred că putem face mai multe eforturi din acest punct de vedere. Instituțiile, de asemenea, ar trebui să prezinte planuri pentru reducerea costurilor pe baza principiilor pe care le-am menționat. Vă mulțumesc! Merci, mon cher coleg. Mulțumesc, drag uh, colega. Vă semnalez faptul că în ceea ce privește bugetul Parlamentului, estimările privind bugetul Parlamentului, avem o mică problemă de calendar care trebuie pusă la punct cu biroul Parlamentului, deci vă propun să nu discutăm despre asta în Comisia Buget, o să discutăm uh, mai târziu cu coordonatorii. Acum am să dau cuvântul Sidoniei, care, împreună cu Francesca, și co este coautoarea unui alt document care a fost distribuit și anume realizarea proiectelor pilot și acțiuni pregătitoare în curs. Sidonia. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, împreună cu Francesca, prezentăm astăzi un document care este un, uh, o prezentare a mm, proiectelor pilot și activităților pregătitoare, ceea ce am făcut uh, și în plenara de anul trecut. Acțiunile pregătitoare adoptate, atât cele noi, cât și cele pe care am hotărât să le prelungim. Ideea acestui document este, în primul rând, de a rezuma, pentru că nu am avut uh, această posibilitate în decembrie. Deci acest document este o posibilitate de a prezenta rezumat proiectele pilot și acțiunile pregătitoare, așa cum au fost ele incluse în bugetul pentru 2011 în decembrie. E vorba de anexa 1 și, de asemenea, spre informarea dumneavoastră în anexa 2, există o prezentare a tuturor uh, proiectelor uh, și acțiunilor pregătitoare uh, care există în bugetul din 2011 și cele care sunt proiecte vechi care vin din anii trecuți și sunt continuate în 2011. La începutul acestui document puteți să vedeți și care este temeiul juridic pentru proiectele pilot și acțiune pregătitoare, precum și informații legate de autorii acestor proiecte pilot și acțiuni pregătitoare. De asemenea, sunt informații în legătură cu limitările constrângerile cu care ne-am confruntat. Proiectele pilot uh, sunt uh, uh, limitate de marge și de ea, ceea ce nu lasă prea multă, prea multă marșă de manevră, sau mai degrabă nu există. La sfârșit, chiar la sfârșitul documentului. Aveți uh, calendarul. Aș dori să subliniez un lucru important și anume, în calitate de raportor anul trecut, am constatat că mulți dintre noi uh, se uh, interesează de asumarea acestor proiecte pilot și acțiunilor pregătitoare dar nu se dă foarte multă atenție chiar nici din partea autorilor uh, la ceea ce se întâmplă ulterior. Sunt proiecte pilot și acțiuni pregătitoare care sunt oarecum uh, uitate de autorii lor. Aș dori ca ele să fie urmărite în acest an, totuși pentru că trebuie să verificăm dacă obiectivele acestor proiecte sunt îndeplinite. Și dacă din anumite motive uh, astfel de proiecte au eșuat, cred că pentru proiectul, procesul nostru de învățare e bine să știm de ce au uh, eșuat, care au fost motivele, cauzele care au dus la un asemenea eșec. Uh, sigur, uh, la pagina 5 a documentului, la alineatul 17, aveți informații în legătură cu calendarul și ceea ce este important când uh, se fac evaluările, când au loc uh, rapoartele de valoare uh, de, la mijlocul perioadei. La săptămâna 16, în jurul datei de 20 aprilie, se menționează că Comisia va elabora proiectul de buget și împreună cu acesta un raport privind aceste proiecte pilot și acțiuni pregătitoare însă cu siguranță nu se va întâmpla așa ceva. Uh, proiectul de buget va fi în aprilie, dar documentele însoțitoare, raportul privind uh, proiectele pilot uh, și acțiunile pregătitoare vor fi în jurul datei de 25 mai. De asemenea, împreună cu Francesca Balzani ne gândim să avem un grup de monitorizare care să se concentreze asupra evaluării uh, acestor proiecte pilot și acțiuni pregătitoare atât pentru 2011 și privind și la anul următor din nou, vă îndemn să citiți acest document dacă vreți să fiți autor sau aveți o idee bună, dar și pentru cei care au fost autorii proiectelor pilot și acțiunilor pregătitoare de anul trecut, ca să învățăm ceva de la ei. Mulțumesc! Mulțumesc! Așadar, am auzit-o pe raportarea noastră. Sunt mulți care doresc uh, să intervină. Vă rog să încercați să vă rezumați uh, la esențial. Laslo Șurian are primul cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Francesca a început prin a saluta secretariatul, ceea ce este o, un obicei foarte bun uh, și eu trebuie să îi fiu recunoscător și asta nu numai din, dintr-un obicei bun, ci și pentru că am un motiv. Când am citit rezoluția, aveam două tipuri de probleme. În primul rând, ne lipsește un calendar clar cu privire la buget, dar în această după-amiază am primit documentele pentru reuniunea coordonatorilor și acolo m-am bucurat să regăsesc acest calendar despre care vom putea vorbi. A doua problemă era că avem de-a face cu un document uh, substanțial, însă îi lipsește totuși ceva. și anume Comisia Bugetară și reuniunea plenară sunt cele care trebuie să definească uh, obiectivele în legătură cu bugetul. Am auzit în această prezentare că raportoarea este gata să redacteze un astfel de document. În ceea ce mă privește, cred că aprilie este o dată târzie, dar nu avem altă posibilitate astăzi la chestiunile de fond. Această crește de 4,2% mi se pare foarte ambițioasă în contextul actual. Desigur, Consiliul, ca și anul trecut, ă, a greșit ă, atunci când, în ceea ce privește creditele de angajamente, a fost foarte ă, flexibil, iar la creditele de plăți a fost mai ferm și asta se repete și anul acesta. În acest caz, diferența va fi mai mare între uh, suma angajamentelor și suma plăților. În această situație, aș dori să o susțin pe raportoare în uh, ambiția sa de a fi destul de curajoasă pentru a face față chestiunii priorităților negative pentru că interesul Parlamentului și a cetățenilor europeni este și acela ca bugetul european să le servească la ceva. Dacă vrem să dăm tot ceea ce este mai bun din noi, trebuie să avem un buget fără mesaje. Trebuie să sporim bugetul și în acest caz nu putem decât să ne concentrăm cheltuielile pe uh, anumite domenii și în această privință trebuie să colaborăm și cred că trebuie să avem și majoritatea necesară. Pe de altă parte, cred că ar fi de asemenea foarte ambițios să promovăm în continuare ideile cu privire la noile resurse și să includem Banca Europeană de Investiții. Aceasta este o dorință mai veche a Parlamentului European. Consiliul a dorit să urmeze această uh, tendință, fără însă să se modifice uh, suma uh, totală a bugetului general. Dar acest lucru nu este posibil. Trebuie să colaborăm și asta a vrut să spună col uh, raportarea prin colaborare. Acest lucru este important și cred că nu avem o altă posibilitate în ceea ce privește bugetul din 2012. Ultima observație pe care vreau să o fac, domnule președinte. Trebuie să susținem întotdeauna ideile care privesc termenul lung, pentru că toate aceste uh, idei, chiar dacă nu au fost actualizate, pot să facă parte din pregătirea noului cadru financiar și activitățile se pot baza pe acest lucru. Deci mă interesează deja care sunt noile propuneri uh, cu privire la noile priorități. Anul trecut a fost tineretul și anul acesta ne așteptăm la ceva uh, care poate fi susținut de noi toți și să transmitem un mesaj uh, cetățenilor. Mulțumesc, președintele, domnul Haglund. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc uh, raportorului și raportorului pentru anul trecut pentru aceste documente importante. În ceea ce privește discuția referitoare la o rezoluție comună, cred că trebuie să avem o abordare potrivită. Permiteți-mi să spun că nu o invidiez pe doamna Balțani pentru situația dânsei de raportor pe, pentru anul 2012 în această situație economică. Am văzut cât de dificile au fost negocierile pentru anul 2011 și cele pentru anul 2012 cred că vor fi la fel de dificile. Deci există aceste margini uh, subțiri. Am uh, studiat uh, poziția raportarei în detaliu și doresc să știu cum gândiți să introduceți această idee a guvernanței economice în buget, deoarece acest lucru ar fi, uh, este dorit de Consiliu la un nivel uh, teoretic. Din păcate, ne aflăm um, la acest uh, nivel teoretic. Însă, cred că trebuie să vedem cum punem lucrurile în practică. Nici eu nu știu foarte bine cum vom putea face acest lucru. După cum am spus, am fost raportor și în ceea ce privește guvernanța economică în Comisia Econ și bugetul Uniunii Europene are un, rolul său în ceea ce privește aspectele economice. Puneți întrebarea dacă ar trebui să avem aceste priorități negative și acest, această dezbatere am avut-o și în cadrul Comisiei SURE. Este mai greu să avem priorități uh, negative uh, în uh, această situație în care este foarte dificil să găsim uh, mijloace financiare în acest buget. Însă și Consiliul vorbește despre acest uh, pact de creștere a competitivității în Uniunea Europeană. Acest lucru nu se va întâmpla fără uh, o refacere a priorităților în Uniunea Europeană. Și dacă nu vom face nimic, cred că până în anul 2013 am pierdut deja 30% din uh, timpul pe care îl avem la dispoziție pentru a îndeplini obiectivele um, strategiei 2020. Dacă vom aștepta până în anul 2013, am pierdut deja 30% din timpul pe care l-am avut de punere în aplicarea acestei uh, strategii. Deci avem foarte multe lucruri de făcut până la următorul cadru financiar. Cred că suntem în momentul în care, într-adevăr, trebuie să discutăm despre aceste priorități negative. Spuneți că sunteți convinsă că se poate ajunge la un echilibru între consolidarea bugetară și uh, nevoia de investiții, de stimulente pentru a crea noi locuri de muncă și pentru a sprijini creșterea economică. Dacă vom găsi acest echilibru, cred că va fi foarte bine și revin din acest punct de vedere aici la aceste priorități negative. Cred că ar trebui să le găsim împreună, deoarece, după părerea mea, um, nu vom uh, avea o creștere uh, bugetară foarte mare. Anul trecut am fost 2, am avut o creștere de 2,97%. Nu știu cât va fi anul acesta. Să sperăm că anumite domenii vor fi favorizate, cum este cercetarea. Și poate astfel vom găsi uh, posibilități de a ne finanța prioritățile noastre, însă rămâne de văzut care va fi situația. Mă bucură um, colaborarea viitoare și vreau să văd care sunt propunerile concrete în ceea ce privește rezoluția. Ferm. Mulțumesc acum, Gheran Farm. Mulțumesc, domnule președinte. Primul rând, câteva comentarii în legătură cu am, ambele rapoarte. Voi încerca să fie succent în primul la raportul Balzani cu bugetul general cred că propunerea domniei sale în legătură cu metoda, fără a avea o rezoluție, cred că e bine dacă putem uh, să păstrăm uh, succintă și uh, bine, bine țintită. Ideea asta de a avea acest document în legătură cu strategia, bazându-ne pe programarea financiară, a fost foarte folositoare. E un document foarte folositor. Putem deja vedea număr de mm, domenii unde vom avea probleme și sigur că va trebui să facem o analiză. Foarte pe scurt. E clar, atitudinea Consiliului a creat și va crea în continuare destule probleme pentru noi. A menționat și colegul Haglund, să vedem cum găsim un echilibru între creștere și austeritate, ce rol poate juca bugetul Uniunii. Eu cred că trebuie să analizăm mai în detaliu unele lucruri. Trebuie ca Consiliul să înțeleagă că bugetul e bazat pe un număr de programe multianuale obligatorii. Asta e baza bugetului. Nu putem să ignorăm aceste lucruri, să le neglijăm. Trebuie să înțelegem cum stau lucrurile. Trebuie să înțelegem de asemenea că angajamentele trebuie plătite, cel puțin ca principiu. Nu sunt sigur că așa se întâmplă în realitate. Și nu știu dacă Consiliul înțelege acest lucru. Anul trecut, e foarte important, am început să reducem un decalaj între angajamente și plăți. Am avut o creștere mai mare pentru plăți decât pentru angajamente și trebuie să continuăm pe tendința asta, dar e foarte dificil. Să vedem cum ar putea și Consiliul să fie de acord. Trebuie să avem argumente foarte bune. Dacă nu, regiuni importante și programe importante vor fi lăsate fără bani. E foarte important să înțelegem de asemenea că bugetul este un instrument pentru solidaritate. Noi utilizăm metoda redistribuirii, luăm de la bogați și dăm la săraci. Deci, nu toate statele membre au de câștigat de la reduceri din bugetul european, însă un număr de regiuni, ba chiar un număr de regiuni și țări vor avea doar de pierdut. Dar nu știu dacă ei văd uh, că lucrurile stau așa și dacă vom reuși să explicăm asta Consiliului, trebuie să facem cu susținerea Comisiei uh, specializate. Trebuie ca și ei să vadă cum se implementează programele multianuale ca să găsim argumentele necesare. Și dacă avem și comisiile de specialitate cu noi, putem avea argumente solide pe care să le prezentăm Consiliului. Asta în legătură cu raportul Balzani. Deci un raport foarte bun și foarte util. Acum, raportul Fernandes. Și acesta este unul foarte bun, are o abordare mai tradițională, dar nu regăsesc aici unele lucruri. În primul rând, am cerut biroului și altor instituții câteodată mai multe informații în legătură cu raportări pe buget pe bază zero, tot felul de cheltuieli, variabile sau nu atât de variabile. Am cerut rapoarte în legătură cu uh, politicile de locuințe. Acum, cred că trebuie să, avem, să tragem și concluziile și nu văd prea multe concluzii în acest raport cred că trebuie să ne uh, concentrăm și pe problemele mai controversate, ce facem cu centrul pentru vizitatori, cu Casa Istoriei Europene, cu statutul asistenților și așa mai departe. Poate cea mai dificilă problemă, am văzut cu toții și am înțeles că raportorul nu a fost la curent cu acest lucru, dar am văzut scrisoarea de, de la domnul Lewandowski, care ne cere să limităm creșterile la 1% nominal, 1%. Asta înseamnă o uh, reducere reală. Și care e reacția noastră în legătură cu bugetul Parlamentului? Și nu doar al Parlamentului, ci și celelalte instituții. Sigur că noi trebuie să ne referim mai ales la propriul buget al Parlamentului și trebuie într-adevăr să ne ocupăm de această problemă. Mulțumesc. Mulțumesc. Și acum domnul Art Hartung. Dank u wel, eh, voorzitter. Even eh, reagerend op het rapport van eh, Francesca Mulțumesc, domnule președinte. După raportul doamnei Balzani, am auzit și al raportul lui Sindonia, am auzit că s-au demarat o serie de proiecte, sunt mulțumit că Comisia are un raport de punere în aplicare și trebuie într-adevăr să vedem dacă aceste proiecte au dat roade sau nu Asta ar fi sarcina noastră, să verificăm cum s-au întâmplat lucrurile în realitate. În primul rând, în legătură cu raportul Francescăi, eu cred că pentru 2012 am făcut alegeri de natură politică și că nu ne vom opri la 0%. Eu cred că e regretabil faptul că trebuie să ne batem cu Comisia ca așa în trecut și e păcat din punct de vedere al concetățenilor noștri. Merci, mon cher coleg. Elga Trupel. Mulțumesc acum, doamna Trupel. <coughs> Thank you, Chair. Vă mulțumesc, doamna președintă. Doresc să mulțumesc și celor doi raportori. O să încep cu Francesc. Știți că în calitatea mea de membru din partea grupului ecologist, Uh, susțin uh, strategia EU 2020 și mai ales dacă uh, această strategie va fi pusă în aplicare într-un mod bun, va fi foarte, foarte utilă. În ce, Francesca se referă la um, Europa efi, cu care folosește în mod eficient resursele, însă dacă este să uh, Uh, vedem care este situația în uh, domeniul uh, agricol, putem trece la noi inițiative emblematice doar dacă are loc o adevărată schimbare în bugetul agriculturii și dacă există o strategie coerentă în ceea ce privește o mai multă durabilitate și folosire eficientă a resurselor. Așadar, cred că nu avem o problemă doar cu Consiliul, ci și cu majorita- o majoritate care există în acest Parlament, deoarece dacă este să vedem care a fost situația în Comisia Șure, cred că nu există o, o dorință de schimbare în acest sens. Dacă ne dorim o schimbare, trebuie să um, tăiem costuri în anumite domenii. Și după părerea mea, acest lucru este o problemă. Nu trebuie să dăm vina întotdeauna pe Consiliu, deoarece și noi avem această problemă. Dacă nu suntem pregătiți să acceptăm noi priorități, vom avea în continuare vechiul buget cu foarte multele vechi probleme. Acum ajung la domnul Fernandez. Obiectivul general de a discuta despre, despre consolidare este de dorit, însă, după părerea mea, detaliile textului nu se potrivesc titlului deoarece am auzit până acum că uh, doriți mai multe investiții în ceea ce privește guvernanța electronică, politici uh, de mediu și uh, amintiți costuri. Însă acest lucru înseamnă să aibă loc o, o investiție inițial și apoi să se ajungă la costuri. În ceea ce privește um, Institutul pentru istoria europeană, nu știu dacă vă veți uh, atinge obiectivele. În ceea ce privește consolidarea, aștept din partea PPE-ului să nu să nu se ajungă la a doua tranșă de asistență, deoarece dacă se dorește reducerea costurilor, nu acesta este drumul potrivit. Poate trebuie să rediscutăm aceste lucruri, deoarece altfel nu pot să înțeleg ce înseamnă uh, consolidare dacă nu uh, amintește exact detaliile. Mulțumesc, Erga. O remarcă, sigur, foarte uh, îndreptățită. Ei, de mulțumesc foarte pe scurt și evident că vorbitorii mei au analizat uh, mai ales uh, raportul doamnei Balsani. Oricum vreau să spun că o felicit, am citit documentul, sunt uh, de acord în mare parte cu domnia sa în legătură cu modul în care dorește să abordăm următorul buget. Oricum, va avea nevoie de ajutor și uh, ea, doamna Balzani, în document adresează o serie de întrebări și e posibil să oferim și răspunsuri. Se sigur, a vorbit despre plăți și domnul m a vorbit despre plăți și acum trebuie să vedem uh, pentru ce nivel de plăți trebuie să, la ce nivel să țintim noi. Comisia sigur care are toate datele la dispoziție, așa că trebuie să vină și cu o propunere și să stabilească nivelul plăților uh, pe linie cu angajamentele convenite și cu capacitatea noastră de a le finanța. Ăsta este uh, punctul central al documentului. Uh, deci uh, nu e problema noastră, dar noi trebuie să reamintim Comisiei că există deja finanțări stabilite, Consiliul poate să le citească regulamentele care prevăd aceste finanțări cu ochi buni sau nu, poate să decidă reduceri sau nu, dar strategia noastră trebuie să rămână aceeași care a fost uh, în anii trecuți, în decursul negocierilor. Trebuie să ne referim la angajamente. Trebuie să avem un nivel minim de plăți, sigur, dar depinde asta de abordarea Consiliului. Doamna Baldani vorbește de priorități negative. Eu cred că e acesta un exercițiu cheie, nu pentru că ne aflăm într-o perioadă de criză, ci pentru că este un exercițiu care ar fi trebuit făcut dinainte. Ar fi trebuit făcut dinainte. Eu cred că trebuie să-l facem în fiecare an, pentru că unele programe funcționează foarte bine altele nu funcționează și trebuie să vedem de ce nu și dacă nu pot funcționa, atunci trebuie să reducem fondurile sau să tăiem fondurile și asta nu din cauza crizei. Sigur, putem spune că ne aflăm în perioada de criză, putem uh, avea un buget mai uh, riguros, uh, cu reduceri, cu priorități mai bine stabilite. Însă, da, fie că avem creștere, fie că suntem în criză, uh, trebuie să avem aceeași abordare până la urmă. E vorba până la urmă de totdeauna, întotdeauna de un exercițiu util de uh, efectuat. Cred că trebuie să ținem întotdeauna cont de acest lucru, chiar într-o perioadă de criză. Apoi utiliza, utilizarea instrumentului de flexibilitate, mai ales pentru 1, arbicile 1A și 4, că știm că aici vor apărea problemele cele mai grave. Uh, și dacă nu dispunem de marge suficiente și, și în sens tehnic, bugetar, și și în sens de marge de manevră, atunci sigur că suntem cu mâinile legate. Și uh, apoi se vorbește despre Banca uh, Europeană de Investiții și implicarea acesteia. În ultimii ani am auzit de multe ori la comisia noastră și la comisia Șur că trebuie să recurgem la uh, Banca Europeană Centrală uh, de Investiții, mă scuzați, ca și cum ar fi o baghetă magică. Sigur că trebuie să implicăm ca să ne realizăm obiectivele, dar uh, nu suplinește Banca Europeană de Investiții banii pe care trebuie să-i asigurăm noi. Banca asta trebuie să aibă doar un rol complementar față de ce facem noi. Nu trebuie să o utilizăm uh, ca un fel de scuză pentru a face tot fel de reduceri din alte părți. Mulțumesc, Eider, mai am destule cereri de luare de cuvânt. Sper să fiți cât mai succinți posibil. Ingeborg Gresle. Vă mulțumesc, două întrebări. Prima se referă la bugetul Parlamentului. Cred că a venit momentul să arătăm clar opiniei publice că și noi facem reduceri. Și dacă este să analizez uh, bugetul pe 2010, este vorba de 75 de posturi pentru uh, Parlament. Deci și cred că fo- este foarte clar că există foarte multe loc- locuri unde am putea uh, reduce. În plus, desigur, avem nevoie de, de aceste uh, fonduri uh, și de aceea aș dori să cer uh, verzilor să înțeleagă faptul că există multe locuri unde putem face uh, reduceri. În ceea ce privește, de exemplu, um, zilele uh, libere de sărbătoare în plus pe lângă concediul normal. Aș dori să întreb colegii reforma, toate aceste proiecte uh, pilot, putem uh, modifica cifrele. Se pune însă întrebarea dacă uh, suma este propusă este suficientă sau nu. Și doresc să vă spun că, de exemplu, Consiliul uneori își dorește sume mai mari și comisia, din partea comisiei, trebuie să știm foarte clar care este poziția raportorilor aici. Vă mulțumesc. Niște aspecte importante, da. Domnul Alvaro. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mă voi concentra și eu pe raportul domnului Fernandez. Un lucru pozitiv, după părerea mea, este că vă referiți la aceste principii fundamentale. Eficiență, transparentă, controlul costurilor și durabilitate. Mai ales în ceea ce privește para- paragrafele referitoare la mediul înconjurător și așa mai departe. Cred că este un lucru inteligent și este un lucru care nu poate, poate fi atât de greu de pus în aplicare. Ordinea de zi poate fi transmisă și prin uh, e-mail, nu, nu trebuie uh, listată de fiecare dată. Și acest lucru ar duce, desigur, la multă economie de hârtie, după părerea mea. Însă, în același timp, trebuie să fiu de acord cu doamna Truppel. Um, lipsesc foarte multe lucruri uh, în uh, ceea ce privește detaliile, însă cred că aici putem colabora. Este vorba până la urmă de lucruri uh, minore. De exemplu, la punctul M um, se vorbește despre prioritatea de a cumpăra clădiri, nu doar de a apela tot timpul la chirii acest lucru l-am discutat și în, în uh, contextul serviciului de acțiune externă. dar deci sunt uh, lucruri la care, putem, uh, la care putem face ceva. Comisia caută o clădire um, din acest punct de vedere și um, nu trebuie să, ad- să ad- adoptăm o opțiune în care chiria va costa mai mult decât uh, cumpărarea clădirii respective. În ceea ce privește consolidarea resurselor, se pune întrebarea unde putem face acest uh, lucru. De exemplu, după părerea mea, un lucru uh, unde am putea, un domeniu unde am putea uh, reduce costurile este comunicarea. Dacă bugetul pentru comunicare este folosit în mod eficient. Desigur, aici probabil colegii de la Comisia Cult vor, vor fi vor avea o surpriză neplăcută. După părerea mea, cred că este important să, să prezentăm uh, cifre concrete. De exemplu, cât de mult, uh, cât, uh, câți angajați vor fi, uh, vor fi angajați în plus pentru anul 2012, ce personal va avea la dispoziție secretariatul în anul 2012 și care va fi funcția acestor noi angajați. Am auzit zvonuri că ar exista interese din partea secretariatului Parlamentului ca um, personalul președintelui să fie extins pentru ca acesta să aibă un spațiu de manevră mai mare pentru a se implica în domenii care, de fapt, nu țin de prerogativele sale. Cred că trebuie să fim atenți și în acest punct uh, de vedere. Ar fi in, uh, interesant, pe lângă cele spuse de domnul Ferm, de a avea uh, analize ale costurilor și eficienței, ar fi interesant să aflăm ce, ce, care sunt uh, rezultatele concrete. De exemplu, punctul uh, 12 uh, cu locuri de muncă la distanță. La fel se pune întrebarea Uh, legată de uh, videoconferințele. Care este potențialul real de reducere a costurilor față de costurile de delegații și de călătorii și așa mai departe. Deci există într-adevăr uh, calcule concrete în ceea ce privește aceste uh, reduceri de costuri. Un lucru care nu este amintit, dar care, după părerea mea, este un lucru actual, Cred că trebuie să începem să ne gândim dacă, um, dacă um, finanțăm suficient de bine serviciile de securitate. Nu știu dacă știți ce s-a întâmplat aici vinerea trecută, însă cred că ar trebui să începem să ne gândim dacă există posibilitatea îmbunătățirii structurilor uh, existente în acest moment deci trebuie luate măsuri structurale sau este vorba doar de o mai bună organizare? Sunt de părere că putem îmbunătăți acest raport mai bun, ținând cont de aceste aspecte al comunicării și al rolului secretariatului acestui parlament. Bocoș. Mulțumesc, domnule președinte, domnul Bocoș. Mulțumesc. O să încep prin a spune că scrisoarea trimisă de comisarul Ianuș Lewandowski este un document extrem de important și mm, textul uh, spune mult mai multe. Se vorbește despre intenția comisiei în legătură cu modul în care va face propunerea sa de buget. Însă cred că Uh, redă foarte bine comportamentul comisiei și uh, ne dă o idee în legătură cu comportamentul uh, Consiliului European. O prevedere de creștere de 4 și ceva la sută pare să fie total nerealistă pentru anul acesta. Pentru cei care sunt optimiști în legătură cu creșterea europeană, uh, Acestora nu pot să le spun decât că această criză continuă și că nu am ieșit uh, din perioada neagră, inclusiv Spania și Portugalia. Cred că este important să ținem seama de faptul că bugetul european ar trebui să fie unul foarte strâns și va fi așa, chiar dacă noi ne-am dorit foarte mult să îl vedem mai mare. Apoi, este foarte important ceea ce mulți, inclusiv raportoarea, au subliniat, și anume, dacă vrem un buget cu priorități pozitive puternice, atunci trebuie să avem în vedere și prioritățile negative. Avertizez cu respect raportoarea că nu ar trebui să pună prea mare accent pe sinergiile între bugetul Uniunii Europene și bugetele naționale, pentru că structura acestor bugete din urmă este total diferită. Dacă analizăm bugetele naționale, 90% dintre acestea se referă ă, la cheltuielile curente și ceea ce doriți să realizați, ați spus-o, este că bugetul ar trebui să fie un impuls pentru creștere și nu un uh, buget uh, pe cheltuieli fixe, însă ar trebui să existe o latitudine în ceea ce privește investițiile. Eh, sunt de acord cu ceea ce a spus Helga Triples, eh, pentru că dacă vrem să încurajăm creșterea, trebuie să eh, cheltuim mai mult în investiții, să investim în resurse umane, cercetare, dezvoltare, educație, tineret, mobilitate. Acolo unde există sinergii, mm, infrastructura de transport, de pildă, dar trebuie să înghițim și gălusca și să spunem, hai să vedem, fondul de globalizare este o modalitate de a cheltui banii, de a face cheltuieli și de a menține status quo-ul. Apoi, ideea domnului Fernandez uh, E bine, trebuie să vă spun că uh, dacă acceptăm mesajul din scrisoarea lui Lewandowski, atunci trebuie să ne gândim la economii similare pentru bugetul nostru. Înseamnă că reducem multe lucruri, inclusiv Casa Culturii Europene, să nu mai spunem că Uh, investim mai mult pentru a face economii pentru anii ce urmează uh, să vină. Dar asta nu e o problemă pentru că nu o să mai fim aici la vremea respectivă. E vorba de priorități foarte bine definite, atât priorități pozitive cât și uh, negative. Trebuie să punem accent mai mult pe latitudinea de a investi, inclusiv Uh, investițiile. Sunt bucuros să văd că fantoma lui Lewandowski uh, uh, este prezentă în această sală. Doamna Vertman, vă mulțumesc. Aș dori să mă refer la aspectul legat de agențiile decentralizate la care se referă pe pagina doamna Balțani. Cred că suntem cu toți de aceeași părere că agențiile decentralizate sunt un lucru de prestigiu pentru anumite state membre. Eu mă număr printre cei care um, nu pun în, sub îndoială eficiența acestor uh, agenții de care avem nevoie. Uh, în uh, discuția legată de această reducere a costurilor, cred că ar trebui să există o, o, o posibilitate de a vedea dacă putem face ca aceste agenții să funcționeze mai eficient. Vă mulțumesc. Nu. Mulțumesc. Spune președintele, o să o informăm pe Iuta Hauk, care a trebuit să plece. Domnul Gotmanis, rapid. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că a venit vremea unor idei revoluționare. Uh, totul este mai mult sau uh, mai puțin clar dacă ne uităm la tabelul 1, uh, programarea financiară și bugetară 2010-2012. Se văd diferențe mari în procentaj acolo și ceea ce am auzit, și anume, Consiliul va fi mai dur și mai uh, conservativ, e posibil. Dar dacă ne gândim la un etalon sau la o bază de unde să pornim, ar fi oare posibil să ne gândim la aceeași creștere uh, în uh, cheltuielile din 2010, 2,9%? Este realist sau nu? Dacă analizăm previziunile cele mai recente din uh, toamnă, nu sunt altele mai recente pentru economie, uh, deci previziuni ale Comisiei, veți vedea același lucru. Creșterea PIB-ului pentru întreaga Europa până în 2010, uh, în primăvară, a fost de 1,7%. În 2010 a fost o diferență, pentru că în toamnă a fost 1,8%, ceea ce a fost mai bine, iar în primăvară a fost numai 1%. Și dacă ne uităm care sunt previziunile pentru 2012, potrivit Comisiei, creșterea este de 2%. Și diferența cea mare este la investiții, pentru că previziunile din toamnă, investițiile sunt 4,2%, de două ori mai mult decât în primăvară. Deci, Comisia încearcă ca partea PIB-ului componenta investiții să crească uh, semnificativ de trei ori mai mult decât întregul PIB. Asta ar putea fi o bază de discuții cu Consiliul, pentru că este un proiect de buget și noi cofinanțăm aceste investiții, deci putem să avem o pârghie din investițiile la nivel național. Din acest motiv, Uh, cred că dacă începem cu niște limite, atunci abordarea noastră cea mai conservativă, conservatoare o să rămână aceeași din 2010. Și asta trebuie să o facem privind uh, cifrele PIB-ului. În al doilea rând, uh, sumele mari se duc în coeziune și agricultură în ceea ce privește coeziunea este foarte clar. Putem să calculăm de câți bani uh, avem nevoie dacă nu creștem foarte mult rata de absorpție, uh, poate de două ori mai mult decât am planificat pentru 2011. Dacă rămânem la o creștere de 10 sau 11, așa cum am făcut cu un an în urmă, atunci banii nu vor mai fi 4%, așa cum este planificat aici, 4,2, poate ar fi mai puțin. Poate că sunt niște gânduri ceva mai revoluționare, nu atât de clasice. Mulțumesc. Într-adevăr, ă, analiza economică este extrem de interesantă. O greutate cu care ne vom confrunta este diferența între ă, credite de plăți și credite de angajamente. Creditele de plăți corespund a, la unele ă, cheltuieli obligatoare. Am eliminat uh, diferența între cheltuielile obligatorii și neobligatorii din bugetul european cu tratatul de la Lisabona, însă juridic vorbind, când a angajat o cheltuială și când s-a făcut treaba, a fost angajat uh, lucrătorul pe baza unor credite de angajamente, apoi trebuie să fie plătit cel care a fost angajat. Deci vom avea dificultăți mari uh, anul acesta, ceea ce va face imposibil să nu creștem uh, creditele de plăți și marea greșeală făcută de guverne a fost să negocieze credite de plăți. Politic, ceea ce este important, și financiar pe termen mediu, uh, uh, sunt uh, creditele de angajamente. Putem să cred, oprim creditele de angajamente, să le oprim, însă creditele de plăți depind de ceea ce s-a făcut în anii trecuți. Și asta va fi problema noastră mare. Mulțumesc uh, tuturor celor care au intervenit. Uh, raportoarele ne vor uh, prezenta concluziile acestui schimb de idei. În primul rând, trebuie să vă spun că raportarea noastră, doamna Balsani, în esență, propune două documente politice. Unul, care este un document de lucru care servește drept o bază de discuții cu comisiile specializate din Parlament și deja sunt date niște orientări în acest document. Apoi, celălalt document va fi un proiect de rezoluție supus plenarei, un document succint, precis, astfel încât Comisia Europeană, așa cum o dorește pe bună dreptate comisarul Lewandowski, în momentul în care va trebui să pregătească și să adopte uh, proiectul de buget, să nu se găsească în situația în care o singură componentă a autorității bugetare uh, a, uh, s-a, și-a exprimat opinia și cealaltă nu s-a exprimat la un nivel mai înalt, adică la nivelul plenarei. Consiliul a adoptat deja liniile directoare și în tradiția cu care ne-a obișnuit Consiliul a făcut acest lucru așa cum uh, îl uh, iubim și cum îl apreciem. În ceea ce privește prioritățile negative, eu constat că în fiecare an ideea lansată, și eu am dorit foarte tare acest lucru, uh, în fiecare an renunțăm, pentru că politic este foarte greu. Există, după părerea mea, și supun această atenție raportoarelor. Este foarte ușor să ajungem să uh, propunem priorități negative, reduceri de credite. Prima ar fi să nu ascultăm ceea ce spun celelalte comisii parlamentare. Noi știm să stabilim uh, în cadrul acestei comisii buget prioritățile negative. Dar dacă ascultăm Comisia Agri, în Comisia de Dezvoltare Regională Regii și AFET-ul, căreia nu-i refuzăm absolut nimic, atunci prioritățile negative dispar. Remarc, pentru că îl salut pe Pierre Fergaren și președinția ungară, îi mulțumesc pentru înțelegerea de care a dat dovadă anul trecut. În numele președinției belgiene, Comisia Bugetară nu are nicio problemă să consulte celelalte structuri interesate. Sistemul ministrilor bugetului în Uniunea Europeană uh, lucrează fără să uh, se consulte cu miniștrii care cheltuie acești bani și ajung la reduceri. E bine, a doua metodă este să încercăm să găsim baze obiective, de pildă liniile Uh, în care creditele nu au fost uh, suficient cheltuite, uh, așa cum ați sugerat unii dumneavoastră, în anii trecut. De aici trebuie să, de aici trebuie să începem. Experiența ne arată că deseori politicile cele mai novatoare, cele mai noi, sunt cele care nu beneficiază de acest lucru. Ceea ce aș dori, asta am dorit să spun în ceea ce mă privește, și acum vreau să știu dacă raportoarea uh, dorește să mai spun, raportorii doresc să mai spune ceva. Prezident. Mulțumesc, domnule președinte. Mă întorc la declarația pe care am făcut-o în cursul altor reuniuni. Parlamentul și mai ales Comisia noastră sunt instituții de bună credință, consider eu, nu trebuie să pună sub semnul întrebării angajamentele deja asumate și sigur că în legătură cu Casa Istoriei, de exemplu, am, ne-am asumat acest angajament și trebuie să vedem cum uh, uh sunt uh, găsiți banii pentru a fi construită sau nu. Pentru asistență avem de asemenea un angajament că vor fi schimbate condițiile de angajare și această problemă, eu cred că ar trebui considerată rezolvată. Dar să vedem ce se întâmplă cu prioritățile politice. Vom avea două rezoluții, una privitoare la uh, liniile directoare, uh, prioritățile politice și alta privind estimările. Acum vorbim de estimări. Dacă vorbim de acestea, ele trebuie să reflecte prioritățile noastre politice Și acum, sigur, Comisia și Parlamentul trebuie să rezolve problema, dar noi nu suntem o, o, un uh, organism de tip executiv. și aici avem o problemă, pentru că mm, scrisoarea domnului Lewandowski nu a fost incorporată aici, nu se regăsește aici. Scrisoarea este datată 3 februarie. Cred că e imposibil ca noi să mai putem include în raport. Nu știu dacă și ceilalți raportori ar fi de acord, dar eu cred că este prea târziu. E, uh, nu, nu putem să o introducem mai posteriori. În ce privește baza zero, pentru politica din domeniul locuințelor și de construcții, eu consider că opinia grupului meu este și cea al altor grupuri, și anume uh, costul fix și costurile variabile ar trebui uh, exprimate în mod diferit. Nu putem aplica asta în toate cazurile, dar în cazul politicii de comunicare am putea să aplicăm. Politica uh, în domeniul construcțiilor a fost deja luată în considerare și cred că aici avem nevoie de soluție pe termen lung cât despre consolidare. Ce înseamnă asta? Înseamnă că din 2012 și 2013 și mai apoi vom avea un buget consolidat care ne oferă stabilitate într-un nou cadru instituțional. Ar trebui să vedem că nu ne mai așteaptă, ar trebui să ne asigurăm că nu ne mai așteaptă alte surprize Însă, sigur că există și un număr de necunoscute. Trebuie să știm dacă Serviciul de Acțiune Externă va avea un cuvânt greu de spus sau nu. Doar din 2013 încolo vom putea ști. Doar de atunci vom putea avea o planificare uh, uh, consolidată și o adevărată stabilitate bugetară. Sperăm că și birou ne va uh, prezenta anumite propuneri ca răspuns la problemele evocate aici. Avem problema eficienței. Eu cred că asta ca răspuns la spusele domnului Alvaro, cred că nu avem neapărat nevoie de mai mulți bani, ci de un mecanism care să funcționeze eficient. Și Pirou sigur că ne va prezenta propunerile sale în domeniul cheltuielilor. Sigur că nu putem să uh, uităm obiectivul excelenței în domeniul legislativ și uh, resursele minime pe care să le folosim pentru a ne îndeplini misiunea. Bugetul pentru 2012 și bugetul 2013 va fi un punct de referință pentru uh, viitoarele bugete și pentru cadrele financiare multianuale. Acestea ar fi comentariile. Mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul și aștept să conlucrez uh, de aproape cu dumneavoastră și sper că vom putea găsi o soluție de succes pentru acest raport și sigur că vom conlucra uh, foarte bine pentru estimări, dar noi vorbim aici de, și de prioritățile, voi vorbim acum doar de prioritățile politice, încă nu vorbim despre numere. Mulțumesc, mulțumesc uh, domnule raportor și acum uh, Francesca are cuvântul. Mulțumesc. Ai, ai colleghi che hanno sollevato ancora pentru început, voi vorbi, uh, mă voi adresa colegilor care s-au referit la tema priorității și aș începe de la propunerea de rezoluție pe care voi prezenta pe data de 3 martie. Vreau să clarific lucrurile. Efortul pe care cred eu că trebuie să-l facem după ce a întâmplat anul trecut și după poziția puternică a noastră a Parlamentului în diverse rezoluții, de exemplu cea din 13 iunie privind guvernarea, dar aș putea cita și rezoluția votată în decembrie. Mai apoi, un pachet foarte important din 29 uh, septembrie, care uh, reprezintă un punct important în istoria Uniunii, fără îndoială, toate acestea ne dau un mesaj foarte clar, și anume că Europa s-a dotat cu o strategie pentru un deceniu și trebuie să facem efortul de convergență uh, pentru această strategie. Deci resurse nu avem multe, atunci trebuie ca acestea să formeze o masă critică pentru a evita uh, dispersiunea lor, dispersarea lor. Deci, pe această direcție se deschide semestrul european și, de asemenea, și propunerea mea de a face în așa fel încât marea, mare model, marea matrice a Europei 2020, bugetul european, pot, să poată fi un instrument util pentru toți inclusiv pentru bilanțele, bugetele mă scuzați, naționale. Deci tema priorităților, cred eu, că din punct de vedere instituțional, deci mai mult decât politic, și pentru a fi coerenți cu pachetul din 29 septembrie, trebuie să evolueze în cadrul strategiei 2020. Am văzut cum s-a concretizat această strategie în raportul anual asupra creșterii a Comisiei, care prezintă un număr de eforturi pentru mai, o activitate uh, crescută, că vorbim întotdeauna de strategia 2020, dar reprezintă cinci obiective foarte concrete, utile, locuri de muncă, cercetare, dezvoltare, luptă împotriva schimbărilor climatice și așa mai departe. În primul rând, aici, eu propun să concentrăm, să ne concentrăm bugetele în linie cu ce am hotărât și cu ce a hotărât Comisia și cu ce am votat noi în decembrie, este să concentrăm resursele pe marile teme ale Europei 2020 ca să evităm alte înfrângeri, cum ar fi strategia de la Lisabona. Asta din cauza dificultății de a forma o masă critică pe marile obiective. Deci rezoluția mea pe care o voi propune pe 3 martie questo una chiara proposta, una chiara evidenziazione. Vrea să fie o evidențiere foarte clară a strategiei noastre și o, declara- o declarație foarte clară că trebuie să ne mișcăm în acest cadru Europa 2020 care este prioritatea europeană pentru următorul deceniu. Acum, prioritățile negative. Eu uh, știu că nu e la modă să ne gândim la prioritățile negative, știu că trebuie să facem propuneri concrete, dar prioritățile negative nu sunt doar prioritățile care nu au dat roade sau care s-au dovedit a fi greșite. Câteodată prioritățile devin, devin negative pentru că nu mai sunt pe linie cu un anumit moment, cu un anumit context pentru că vine uh, nevoia, apare nevoia a noi necesități uh, pozitive. E o problemă de flexibilitate politică a bugetului, să schimbăm prioritățile și asta poate fi un mod pentru a adapta bugetul la schimbarea vremurilor. Problema asta ne-am pus atunci când am început reflexia asupra duratei perspectivelor noastre financiare. Deci, în ce privește prioritățile negative, vă invit să avem o abordare pozitivă concretă, nu în legătură cu forma, ci cu fondul. Să facem propuneri concrete și propuneri care vor interesa și propunerile de, de resurs și să le vedem ca un instrument pentru relieferea de noi proprietăți Sicuramente a una natura. Și să valorificăm flexibilitatea bugetului care are o natură utilă, ă, politică, deci utilă într-un moment de criză economică. Mulțumesc. Cu Francesca. Mulțumesc foarte mult, Francesca. Deci în zilele următoare, Francesca se va consulta cu comisiile de resort ale Parlamentului și, după cum am spus, pe data de 3 martie, priorité va prezenta un document asupra priorităților generale și a strategiei și se va vota pe data de 16 martie a comisia noastră și la plenară se va vota în aprilie, prima plenară. Apoi comisia, pe de altă parte, a prevăzut să adopte buget, proiectul de buget în ansamblu său <clears throat> pe data de 20 aprilie. Foarte bine, dragi colegi. Ne mai rămân multe probleme importante de analizat și puțin timp la dispoziție, deci vom Uh, acționat foarte repede, dar cred că subiectele discutate până acum meritau timpul alocat și un schimb de opinie, e vorba de bugetul pe anul viitor. Și problema foarte importantă pe care am analizat împreună cu co-raportori, cea a revizuirea, revizuirii tratatului. Atunci vă propun să examinăm foarte rapid puncturile, punctele, mă scuzați, 6 și 7. E vorba de mobilizarea Fondului de Solidaritate după inundațiile din 2010, din nefericire care au afectat Polonia, Slovacia, Ungaria, Republica Cehă, Croația și România. Raportor e Reimer Böge, raportor pentru bugetul rectificativ e Sidonia. Da, mi se spune că nu avem o decizie din partea Consiliului. Deci poate să-i cer lui Reimer să ne facă un rezumat rapid al dosarului și presupun că nu vom putea vota decât după ce vom avea o poziție din partea Consiliului. Reimer, ai cuvântul. Ja, vielen Dank, äh, Herr Vorsitzender. Ich kann es... Vă mulțumesc, domnule președinte, voi fi foarte succint, deoarece am discutat deja despre cifre la o ședință anterioară cifrele legate de mobilizarea Fondului de Solidaritate pentru Polonia, Slovacia, Ungaria, Republica Cehă și România și în plus uh, țara candidată Croația. Este vorba de o, aproximativ 182 de milioane de euro. Dacă vă interesează cifrele, puteți să analizați documentele pe care le aveți. Eh, cred că este interesant că imediat după închiderea unei eh, proceduri eh, bugetare dificilă, se hotărăște mobilizarea fondului de solidaritate în asemenea dimensiuni. Din punctul meu de vedere, cred că ar fi, raportul meu ar fi trebuit să așteptăm până aveam și avizul Comitetului uh, uh, Regiunilor. Așadar, uh, cred că um, raportul meu putem să îl discutăm după ce vine acest aviz cu ocazia următoarei ședințe. Mulțumesc. Sidonia totuși n-are bani, dar vrea să spună câteva cuvinte. Panie Przewodniczący, myślę, że najważniejszą sprawą jest... Vă mulțumesc, domnule președinte. Cred că cel mai important lucru este ca să avem o poziție clară din partea Consiliului în ceea ce privește obstacolele uh, în calea ajungerii la un rezultat. Un alt lucru, propunerea mea în ceea ce privește bugetul, proiectul de buget rectific, semnificativ uh, a fost elaborată deja și sprijin uh, propunerea venită din partea Comisiei. Acest lucru l-am exprimat foarte clar și în uh, avizul meu. Reacțiile la catastrofe naturale în cadrul unui fond de solidaritate trebuie să aibă loc cât mai rapid. Acesta este obiectivul general și de aceea nu înțeleg de ce există această, această problemă acum. Domnul Hator. Mulțumesc. În ce măsură Uniunea Europeană uh, plătește automat aceste sume sau se ține cont de responsabilitatea statelor membre. Am avut uh, contacte cu câteva persoane în Ungaria și se pare că multe case au fost construite în zone uh, inundabile și nu existau asigurări, polițe de asigurare pe această case. Uh, riscul de inundație este așa de mare încât nu este uh, acoperit. Aș vrea să știu dacă există o plată automată sau dacă se ține cont și de responsabilitatea proprie a fiecărui stat membru. Da, Sidonia. Am uh, ascultat cu interes ceea ce a spus Puține uh, țări din Europa construiesc în zone inundabile. Pentru aceia dintre dumneavoastră care nu sunt interesați în fondul de solidaritate, o să vă spun că acesta nu este folosit pentru a compensa pierderile uh, private. Este uh, vorba de rambursări și sume plătite pentru refacerea infrastructurii. Deci proprietățile private și cele chiar care au asigurare sunt excluse de la Fondul de Solidaritate. Președintele, mulțumesc. Nu putem să hotărâm astăzi pentru că suntem în așteptarea hotărârii uh, Consiliului. De aceea vă propun să mergem uh, mai departe Ingre, Ingeborg Gressel este de acord să se raporteze, să se reporteze acest punct 10, are nevoie de un document de lucru. Ea urmărește zi de zi, chiar și în weekenduri, uh, negocierile cu Comisia și cu Consiliul și știu că documentul pe care ni-l va prezenta va fi deosebit de interesant. Ajunge la punctul 11, Dominic Riche, programul de susținere a continuării dezvoltării unei politici maritime integrate. Foarte rapid, dragă coleg. Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să reamintesc că acest uh, program se referă la o politică care uh, uh, atrage o zecime din populație și 40% uh, din uh, PIB-ul din produsul național brut este deci indispensabil să se prevadă un cadru financiar pentru a asigura continuitatea proiectelor și extinderea domeniului de acțiune. Comisia de Euro Europeană cre propune crearea de doi uh, linii uh, bugetare la titlul 11 din buget, rubrica 2, propune o finanțare pe perioada 2011-2013 de 50 de milioane, care va fi luată din marșa bugetare a rubricii 2. Deci, propun să urmăm uh, cele spuse de comisie pe fond, deci să continuăm uh, aceste uh, proiecte pilot prin alocarea unui fond de 50 de milioane pe 3 ani, luat din marja rubricii 2, sunt niște lucruri pe care le precizăm în raport și pe care le vom preciza și pe plan uh, legislativ. Uh, câteva amendamente uh, care veghează să nu existe proceduri fără o cerere de ofertă. Repartiția, distribuirea fondurilor să se facă pe obiectiv, criteriile de cofinanțare să fie definite, să putem să Uh, beneficiem de un raport de executare la jumătatea perioadei și să put, ca Parlamentul să fie implicat în uh, adoptarea programului anual și revizuirea acestuia și să se indice uh, clar care sunt liniile bugetare. Asta ține de comisia noastră și anume să confirmăm avizul pozitiv pentru susținerea acestei politici, să confirmăm Uh, această propunere de 50 de milioane care să fie luate din marja uh, rubricii 2 cu proceduri de control pe care propun să le îmbunătățim uh, puțin în ceea ce privește evaluarea. Președintele, mulțumesc domnule raportor, o prezentare foarte clară. Doamna, doamna Grălie, doamna Grălie, trei remarci, o remarcă și două întrebări. Așa cum a amintit uh, raportorul, această politică a fost finanțată din, prin proiecte uh, pilot și acțiuni pregătitoare. Uh, putem să spunem că 50 de milioane alocate reprezintă un mic progres. În ceea ce privește miza comunitară care este legată de această politică, cred că trebuie să spunem să vorbim de necesitatea de a crea temeiul juridic pentru o politică maritimă integrată la înălțimea a ceea ce ar trebui să fie această politică și trebuie să uh, ne gândim și la perspectivele financiare. Uh, știu, nu pot să-l conving pe raportor. Uh, o să adaug acum pe un plan oarecum anecdotic pentru a cunoaște acest subiect dacă nu există politică comunitară, se constată o dezangajare a politicilor naționale și aș cita aici pe prietenii britanici care uh, ne-au abandonat în ceea ce privește uh, supravegherea uh, remorcării în canalul Mânecii. Coastele lor sunt mai expuse decât cele franceze și am închis paranteza. Două întrebări. 50 de milioane ați precizat că sunt luate din marja rubricii 2. Poate că puteți să confirmați, este vorba de această marjă a rubricii 2 și să precizați pe ce baze ați făcut alocarea pe fiecare obiectiv în parte. Și uh, v-aș fi recunoscătoare dacă ați uh, precizat aceste lucruri. Președintele, mulțumesc, doamnă, mulțumesc uh, Uh, în legătură cu precizările dumneavoastră legate de vânt. Ați uh, eșat în această tentativă. Ask. Poate că Neptun a schimbat taberele de atunci. Domnule raportor, vreți să dați răspunsul imediat? C'est bien sur euh, les marges hein, de, de, du 2 que... Sigur, e vorba de uh, rubrica 2. Și îi spun într-adevăr, se prevede crearea unei noi rubrici, deci instituționalizarea acestei politici care trece de la acțiunile pregătitoare și proiectele pilot la da? o veritabilă bugetizare. Al doilea lucru, ce privește subprograme, ne-am inspirat din programul comisiei, dar am solicitat să există o posibilitate ca anual raportul să revină la acest subiect și să-l modifice sau să schimb în funcție de uh, evoluția situației. Deci, în fiecare an să se facă o revizuire. Mulțumesc! Mulțumim domnului raportor. Reamintesc faptul că termenul pentru depunerea amendamentelor va fi 18 februarie la orele 10 și eventual am fi am prevăzut să reînscriem, să repunem uh, subiectul pe ordinea de zi pe data de 3 martie. Dacă nu va fi necesar, nu vom face. Votul e prevăzut pentru reuniunea COBU din 15-16 uh, martie. Acum putem trece la punctul numărul 13 și anume uh, raportul doamnei Herzog E vorba de evaluarea intermediară a programelor europene de navigație prin satelit. Și foarte pe scurt, eh, dragă doamnă Herzog, vă rog, mulțumesc, domnule președinte, într-adevăr voi încerca să vă expun pe scurt acest subiect. Comisia a introdus o evaluare intermediară, domnul Reme, ca raportor ITRE, își pregătește și el un raport pe această temă. Noi, uh, de la, noi, din punct de vedere al bugetului, avem un document al nostru, nu voi intra în detalii, dar poate e important să menționăm că astăzi uh, GDP-ul da, PIB-ul european dependent de uh, uh GPS-ul uh, american depinde, este de 7%, deci uh, E vorba de aproximativ 150 de eh, miliarde de euro și e vorba de un sector foarte mare și foarte competitiv pentru Uniunea Europeană. Deci care e problema pe care trebuie să o analizăm aici? Prima schimbare a intervenit deja în 2007, au fost, fond, au fost fonduri insuficiente pentru programul GNSS care au dus la revizuirea eh, rubricii 8 cu 2,4 miliarde suplimentare pentru 2007-2019. Apoi același lucru s-a întâmplat uh, uh, cu un an mai târziu pentru că n-am putut planifica soluții pe termen lung. Oricare ar fi fost uh, cercetărilor sau, cercetările sau proiectele pe termen lung, al, uh, al doilea punct această evaluare intermediară, în ianuarie 2014, Comisia nu propune uh, fonduri suplimentare pentru perioade după 2013. Și, sigur, asta ar însemna niște întârzieri inacceptabile pentru completarea programului GNSS și pierderea unor beneficii potențiale ar putea, am putea, există și soluția de a finanța proiectul din al șaptelea program cadru, dar nu putem accepta acest lucru, numai dacă nu cumva dorim să uh, nu, să renunțăm la obiectivul unei uniuni a cercetării și inovării pe viitor. Nu cred că vrem să mergem pe această cale. Like to mention that Galileo is the EU Apoi, Galileo este un proiect UE deci, regimul nostru bugetar nou trebuie să încerce să-l financeze. Deci, vom avea, trebuie să fie, să fie pusă la dispoziție această infrastructură, dar și aici sunt probleme. Așadar, la uh, evaluarea intermediară a Galileo, cea mai importantă uh, din punctul nostru de vedere, estimăm niște cifre de 1,9 miliarde de Miliarde de euro după 2013. Asta este un buget minim. Apoi, în fiecare an, 800 de milioane de euro suplimentare. Și aș mai vrea să menționez că până în 2014 probabil că vom fi realizat uh, statutul de 18 sateliți, dar pentru ca sistemul să fie complet e nevoie de 28 de sateliți. Deci trebuie să ne asigurăm că facem pași înainte. Deci trebuie să, ce trebuie să hotărâm noi aici la COBU și în raport? Deci de unde finanțăm acest program pe viitor. Dacă dorim să rămânem doar cu bugetul comunitar, poate cu ajutorul instrumentului de flexibilitate, cum am făcut și înainte, sau acceptăm că bugetul UE ar contribui doar până la un anumit plafon și costurile adiționale să provină din partea instrumentelor interguvernamentale din partea statelor membre. Nu iau eu o hotărâre, eu doar pun această întrebare în raport și aștept uh, opinia raportorilor din umbră. Cred că putem totuși să fim cu toții de acord că proiectul trebuie să continue și nu cred că o Europa competitivă ar putea să se gândească serios la stoparea acestui proiect. Ăsta ar fi cel mai important punct, cred eu, și aștept acum uh, părerile dumneavoastră să vedem cum putem accelera proiectul și nu să-i uh, punem capăt. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna raportoare, a fost foarte clar. Acum domnul Artung a cerut cuvântul. show must go on. de show... Vă mulțumesc, domnule președinte. După părerea mea, uh, trebuie să oprim acest, uh, acest proiect. În ultimii ani am discutat deseori despre aceste proiecte pe care trebuie cheltuiți tot mai mulți bani, un lucru care nu este bun, după părerea mea. Deci se vorbește de 1,9 miliarde de euro după anul 2013 și după părerea mea această uh, cifră nu este reală. Nu știm dacă va fi nevoie de mai puțin bani sau de mai mulți bani. Și s-au amintit și uh, sursă financiară suplimentară pe lângă această sumă și de aceea aș uh, ruga oprirea acestui proiect. Cât mai repede, vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Rinche. Scut. Imperativ de continue. Nu, eu cred că e imperativ să continuăm. E neapărat necesar să continuăm. Nu neapărat vreau să fiu în dezacord cu domnul Hart, unde vreau să spun asta. O întrebare către raportoare. E vorba de Galileo cu Egnos, care are particularitatea că e administrat de comisie. Vorbim întotdeauna de cheltuieli. Acestea sunt o problemă, dar sunt cheltuieli de, sunt investiții, apoi vor fi și cheltuieli de funcționare după 2014. Lucru spus de raportare, cam 800 uh, de milioane pe an, dar nu vorbim niciodată de câștiguri. Eu, pe mine m-ar interesa să știu dacă avem o perspectivă bugetară nu de cheltuieli, ci măcar o dată pentru uh, câștiguri. Suntem știind că Comisia gestionează acest program, uh, cum ar putea fi acestea previzionate? Noi suntem operatori acestui sistem și atunci cum, nu, cum de nu putem uh, prevedea câștiguri? Avem aici o problemă, atât practică, că vor fi câștiguri la buget și cum sunt ele afectate într-un, în cadrul unui program administrat direct de comisie. Trebuie să vedem ce înseamnă asta din punct de vedere practic pentru finanțarea programului, dar și în, din punct de vedere teoretic, teoretic bugetar. Mulțumesc! Da, ați cerut cuvântul? Vă rog, dar foarte pe scurt. Very briefly, I am not 100% foarte pe scurt, nu sunt foarte sigur, însă Uh, parcă aduc aminte că am ajuns la un acord în ceea ce privește acest uh, proiect uh, Galileo. Și a fost clar că vom avea voie de fonduri suplimentare până anul 2013 și dacă acesta ar fi fost cazul, acestea nu ar fi trebuit să vină din bugetul Uniunii Europene. De aceea cred că punctul 2 nu este corect deoarece, după părerea mea, Comisia nu poate propune nimic nou în aceste condiții, însă poate mă înșel. Mulțumesc. Uh, sunt și alții care doresc să intervină, dar cred că trebuie să ne oprim aici. Cei care doresc să pună întrebări sau să-și spună părerea raportorului, îi invit să intre în legătură cu el direct. Vă amintesc că avem un termen pe 16 februarie pentru depunerea amendamentelor. Am prevăzut votul pe 16 și 17 martie în comisie pentru a da un aviz comisiei ITRE, care este responsabil pe fond pentru 31 martie. Mulțumesc, doamne Herzog, și celor care au luat cuvântul. În ceea ce crește punctul 14, raportorul nostru, domnul Alfonsi, nu este prezent, însă ați primit raportul sau proiectul de aviz înscris. Trebuie să dăm uh, deci depunerea amendamentelor 11 februarie ora 10, ceea ce ne va permite să votăm pe reuniunea din, la reuniunea din 3 martie. Și astfel trecem la punctul 15. Avem două transferuri. Unul referitor la comisie, două categorii de uh, uh, transferuri de viramente. 15. Sidonia, ai cuvântul. Acest transfer se referă la daune Există o hotărâre a curții care ordonă Comisiei Europene să plătească 12 milioane de euro uh, daune interese unei companii numite Sistran. Este o poveste lungă. Aveți o explicație, o descriere a transferului în dosarele dumneavoastră. Nu am fost mulțumită cu uh, informația din descrierea Uh, transferului. Am cerut Comisiei Europene uh, informații suplimentare. E o sumă mare, uh, așa cum am spus, 12 milioane de euro daune unei companii pentru nerespectarea, încălcarea drepturilor de autor și 6 milioane 350, 315 mii de euro, foarte mult și am analizat uh, uh, și întrebările au fost următoarele adresate Comisiei. Cum s-a întâmplat, în primul rând, ca licitația din 2003 să aibă rezultat o interpretare greșită care a costat, de fapt, 12 milioane de euro. În al doilea rând, o întrebare practică. Ce a făcut Comisia Europeană pentru a limita aceste daune? Uh, cine răspunde? Cine, uh, ce, sau, ce învățăminte s-au tras de aici? Și ce se face în prezent pentru a împiedica o astfel de situație, pentru a nu se mai repeta? Am primit uh, mai multe clarificări unele dintre îndoielile mele au fost risipite, dar am noi semne de întrebare. Principala uh, întrebare adresată acum Comisiei Europene, nu am pus-o în scris pentru că ea se bazează pe noile informații pe care tocmai le-am primit. De ce Comisia Europeană uh, deci, deși mi-au spus odată că acest uh, uh, caz nu era clar, de ce nu au făcut apel? de ce nu a existat uh, nicio cale de atac, de ce nu s-a făcut apel și, în al doilea rând, întrebarea cea mai importantă, de ce Comisia Europeană, chiar dacă a avut o serie de întrebări sau îndoieli, de ce nu a anulat licitația? mai ales atunci când compania a spus că drepturile, consideră că drepturile au fost încălcate. De asemenea, din cele trimise de Euro Comisia Europeană, a existat în mod clar un litigiu. Comisia Europeană a făcut o evaluare internă și ar fi interesant să știu ce nu a mers cu această evaluare. Pentru că în final, uh, curtea a avut o părere diferită. Pentru că, vă reamintesc, că uh, e vorba de o sumă mare, este o sumă substanțială, după părerea mea, și, cel puțin, în documentele pe care le-am văzut, nu văd nicio urmă, uh, cum că s-ar fi făcut apel din partea Comisiei în legătură cu această hotărâre a curții. De asemenea, ar fi interesant să vă cunosc părerea, dragi colegi, pe această temă. Dacă la întrebările adresate comisiei există cineva în sală care ar putea să îmi răspundă, ar fi de ajutor. Însă în momentul de față nu pot să spun că sunt în favoarea unei astfel de transfer pentru că sunt multe întrebări fără răspuns în acest moment. Mulțumesc. Din păcate, doamnă raportor, nu avem timp să facem un uh, schimb de idei, măcar un schimb de idei oral cu Comisia în legătură cu finanțarea. Mai avem uh, încă un transfer în ceea ce privește transferul pentru un imobil, pentru serviciul de acțiune externă. Uh, deci uh, vrem să cerem Comisiei să reporteze această problemă pentru data pe armatare. Domnul uh, Ferlizen este prezent aici. Din păcate, nu putem să discutăm în această seară, însă ați auzit care sunt întrebările adresate de raportarea noastră și poate că împreună cu uh, raportorul uh, astă seară sau până data viitoare să veniți cu răspunsuri mulțumitoare astfel încât să putem să ne dăm acordul cu privire uh, la acest transfer. Asta în ceea ce este punctul 15. Vă propun să trecem la punctul 16. E vorba de transferul propus pentru celelalte instituții și începem cu acela referitor la Curtea de Conturi. Uh, îl salut pe Rais de Vries, eminent membru al Curții de Conturi, pe care am avut onoarea și plăcerea să-l cunosc în Parlamentul European, pentru că a fost membru în Parlamentul European uh, cu câțiva ani în urmă. A fost uh, un membru proeminent al guvernului olandez. Elga Trippel, raportorul nostru, uh, cu, începe cu acest transfer. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Data trecută am uh, discutat deja despre acest uh, cerere de transfer. Pentru mine acest lucru nu a fost o problemă, însă anumiți colegi au ridicat anumite întrebări. Acum că Curtea de Conturi este prezentă, sper că va putea răspunde acestor întrebări și doresc să invit pe colegi să pună întrebările respective. Bine, știind că totuși nu avem timp să organizăm o dezbatere. Bine, acum poate că reprezentantul Curții de Conturi ne-ar putea să spune de ce este important acest transfer sau, mă rog, un reprezentant al directorului. Vă rog, domnule director, mulțumesc și scuzați-mă că nu am reușit să particip la ultima ședință. Transferul acesta este, vine în aplicarea unui regulament al Consiliului din 77 care stabilește regulile pentru uh, câștigurile despăgubiri. Uh, when members leave the court and are replaced by, by new members. Demnizațiile membrilor curții. E vorba de o simplă punere în aplicare a acelui regulament al Consiliului în ce privește indemnizațiile și așa mai departe. Mulțumesc. Merci bien. Sous réserve, donc. Mulțumesc. Deci, cu, ținând cont de aceste explicații, doamnă ă, raportarea ne recomandă să votăm în favoare, să votăm favorabil. Doamna Trupel, da, cred că s-a mai pus o întrebare aici. Da, vă rog. Doamna Wertmann, da, înțeleg, înțeleg care este temeiul acestui transfer de mijloace financiare, însă nu mi s-a răspuns la întrebarea, întrebare. Cum se întâmplă acest, uh, această mutare din, într-o țară foarte... În, în, cum se face că o mutare într-o țară foarte apropiată costă 20.000 de euro? Nu trebuie să se facă dovada uh, acestei plăți? Deci nu înțeleg exact care este motivul pentru acești 20.000 de euro și aș dori să am mai multe informații. Domnule director. Directorul poate puteți răspunde. Da, foarte pe scurt. Uh, în primul rând, trebuie să avem bani la buget pentru a-i angaja înainte de a uh, permite transferurile vorbim de transferul a 5 membri, de fapt. către, mă, mă rog, e vorba de membrii din Austria și, și Suedia care ne vor părăsi um, la începutul acestui an și s-au adăugat noi membri. Deci sunt transferurile a 5 persoane, pentru fiecare am obținut estimarea de costurilor și acum, sigur, trebuie să punem la dispoziție banii pen, pentru momentul în care se vor uh, produce efectiv aceste transferuri. Mulțumesc și acum, doamnă raportare, plecând de la uh, aceste explicații, ce ne propune, ce ne propuneți. Acum uh, înseamnă că am înțeles că n-au nevoie de întreaga sumă. După cum a spus, eu am crezut că e bine să urmărim, să uh, vedem ce se întâmplă cu acest transfer. Aș recomanda să votăm pentru. Mulțumesc. Deci, supun la vot. Cine este pentru acest uh, transfer? Mulțumesc. Cine este împotrivă? 3. Mulțumesc. Cine se abține? O abținere. Mulțumesc. Deci uh, am votat pentru acest transfer. Eh, lucru care mulțumește Curtea de Conturi. Bine. Helga, aveți eh, aici un alt eh, transfer pentru serviciul de acțiune externă. Da, mulțumesc, domnule președinte. Aici lucrurile sunt mai complicate, cred eu, poate au legătură cu următorul punct de pe ordinea de zi, pentru, în care privește clădirea, pentru că aici se solicită că, mă rog, voi citi o propoziție pentru ca Serviciul de Acțiune Externă și, Com- și Directoratul General al Comisiei pentru Resurse Umane vor pune la dispoziție uh, servicii de gestionare financiară pentru a forma personalul acestei agenții și biroul pentru clădire va avea nevoie de personal suplimentar pentru a uh, administra, pentru a pregăti administrarea noi clădiri a serviciului de acțiune externă. Asta înseamnă că trebuie 1 milion, 1,6 milioane în plus pentru a administra pregătirea administrării noi clădiri. Mi se pare ciudat, ca să spun lucrurilor pe nume. Președintele, foarte bine. Deci, cu asta facem legătura cu următorul punct, le dezbatem pe amândouă deodată. Da, trupul, da, poate e bine să le punem împreună ca să avem uh, un punct de, o vedere de ansamblu. Din punctul meu de vedere, din câte am înțeles eu, poate nu e cea mai bună soluție. Cred că e una foarte costisitoare. Mulțumesc, doamnă raportare. Așadar, acum vin la punctul 17, dar analizăm și punctul 16. Raportarea este doamna Holmeier prezența uh, reprezentantului uh, Serviciului de Acțiune Externă, director, care se ocupă cu acest dosar. Ne reamintim că de două ori deja la Comisia pentru Bugete am avut uh, un schimb de opinii. Acum trebuie să luăm o hotărâre. Doamna Holmeier. Domnule președinte, cred că este vorba de o hotărâre foarte importantă și de aceea doresc să vă explic care este situația. Ținând cont de ceea ce am discutat deja cu ocazia ultimei uh, ședințe. Este vorba de clădirea Bredel 1-2, dacă aceasta ar fi potrivită pentru serviciul de acțiune externă, dacă ar reprezenta o opțiune în locul uh, închirierii unei altei clădiri. În principiu, am putea accepta clădirea Bredel 1-2 și n-aș dori să mă refer acum la costurile uh, înaintate de către comisie. Am anumite uh, îndoieli legate de aceste costuri. Și însă n-aș dori să discut despre aceste costuri, deoarece nu acestea reprezintă aspectul esențial. Uh, Clădirea Bredel în aproximativ 5 ani ar trebui să fie um, renovată într-un mod cuprinzător. Dacă serviciul de extern ar, s-ar muta acolo, desigur, costurile acestei renovări ar fi mult mai mari și um, toată situația ar fi mai problematică și din punctul de vedere al, al calendarului deoarece prin uh, procesul de mutare o, o parte a personalului ar trebui să, să rămână în, uh, în alte clădiri, deoarece nu poate fi ocupată o clădire a Consiliului, ar trebui oricum închiriată o altă clădire și până când se încheie întreg procesul de mutare, s-ar întârzia foarte mult procesul de funcționare al acestui serviciu, lucru care desigur ar fi o mare problemă. Așadar, în ceea ce privește costurile, repet uh, faptul că nu pot uh, aprecia la adevărata valoare uh, costurile înaintate de comisie. Și haideți să ne închipuim Um, ce costuri ar putea apărea în momentul în care ar trebui renovate în totalitate clădirile Bredel 1 și 2. Este vorba de clădiri de, de 70 de ani. Uh, poate vom da acolo um, peste asbest și așa mai departe. Deci, cei care știu uh, situația știu la ce se pot aștepta în momentul în care renovezi o clădire atât de veche. Însă să trecem la fapte. Nu este o hotărâre foarte ușoară și nu avem foarte multe opțiuni însă. De aceea am uh, scris o părere foarte clară. În primul rând, domnule președinte, aș dori să spun că ar trebui să încetăm în cele din urmă să ne înșelăm unii pe alții să încercăm, să, să încearcă întotdeauna prezentarea doar a jumătate din cifrele reale Comisiei pentru buget și noi trebuie să apelăm la adevărate activități de, de detectiv pentru a găsi uh, cifrele, uh, cifrele reale. Și nu este ușor să um, facem această activitate de detectiv. Și aș da să vă dau un uh, un exemplu. Comisia vorbește de 825.000 de metri pătrați și în acest moment a ajuns, a ajuns la 828.000 de metri pătrați. Deci nu sunt cifre reale. Atunci nu se poate spune că până la 850.000 de metri pătrați, o asemenea suprafață ar fi o neutră din punct de vedere buget și de aceea putem să construim o clădire care are 850.000 de metri pătrați, crezând că va fi uh, neutră din punct de vedere bugetar. Apoi, în ceea ce privește uh, clădirea capital, contractul de închiriere este problematic pentru că, problematic pentru că nu are o opțiune de a, de a, de a fi cumpărată clădirea. Uh, și există anumite uh, aspecte, alte, alte probleme legate de, de acest contract. Costurile finale nu sunt uh, calculate și aceste costuri, de fapt, se bazează pe experiența trecută a comisiei. Poate până la urmă uh, suma va fi mai mare de cele 12,5 milioane propuse de comisie sau mai mici. În ceea ce privește neutralitatea costurilor, cred că nu se poate ajunge la o neutralitate a costurilor. Nu există un concept în ceea ce privește siguranța și nici în ceea ce privește împ- împărțirea um, spațiului, spațiului interior al clădirii. Se pleacă de la costuri de 8,5 milioane de euro pentru siguranță deci dacă apelăm la această opțiune, clădirea capital, cred că trebuie să ținem cont de faptul că s-ar putea să existe diferențe mari în ceea ce privește costurile. Și trebuie să existe uh, liste clare în ceea ce privește diferențele care ar putea apărea. Dacă se ajunge în situația în care costurile voi fi, vor fi mai mari, atunci trebuie să spun că uh, acestea trebuie să ne fie uh, numite foarte clar. În ceea ce privește uh, suprafețele, 49.000 de metri pătrați vor fi liberi, 32.000 la comisie, 12 la Consiliu, 5.000 în ceea ce privește serviciul de uh, acțiune externă. Comisia în ceea ce privește 2011, 2012 și 2013 a anunțat că uh, va renunța la o, o parte a spațiilor uh, din, din Froasar, de exemplu, și în alte locații. Însă cât, ce spațiu va fi, va fi astfel disponibil e o altă întrebare. Dacă Comisia va avea nevoie de noi suprafețe din diferite motive, eu sunt de părere că Comisia trebuie să ne spună foarte clar de ce are nevoie de noi suprafețe dincolo de suprafețele actuale. Suprafețele câștigate indirect nu, nu, nu pot fi considerate ca o, un câștig uh, secundar. După ce am ajuns la, acest, uh, la, la un acord între gentleman cu Consiliul, nu putem cere acest uh, lucru cons, Consiliului. Însă, pentru 52 de metri pătrați de care este nevoie, nu se justifică construirea unei noi clădiri. plecăm de la premisa că oricum este nevoie de o nouă suprafață și de aceea Consiliul uh, dorește în continuare să păstreze uh, clădirea Lex. Îmi doresc ca și Consiliul să ne prezintă o strategie pe termen mediu, deoarece nu este posibil ca instituțiile să se extindă și să se extindă și să se extindă și să nu existe o strategie de bună gestionare. De exemplu, Comisia este mult mai exemplară din acest punct de vedere. Încearcă, de exemplu, poziționarea instituțiilor sale în zonele care sunt uh, potrivite din punct de vedere economic. La Consiliu nu se întâmplă același lucru. De exemplu, toți uh, traducătorii se află în centrul uh, Bruselului și eu nu pot să înțeleg de ce se întâmplă acest lucru. Și poate și Consiliul ar trebui să înceapă să se gândească la acest lucru. Cred că, în general, toate instituțiile Uniunii Europene, indiferent că este vorba de Consiliu, Comisie sau Serviciul de Acțiune Externă, trebuie să înceapă să um, dea dovadă de o bună gestionare din punct de vedere economic al clădirilor. Domnule președinte, Cred că mă certați întotdeauna că am uh, întotdeauna aceste formulări clare, însă dacă nu le am, cred că situația nu va fi mai bună. De aceea optez pentru prima opțiune, însă doresc să cer uh, comisiei, adică optez pentru, comi- pentru clădirea capital, însă cer comisiei uh, să sprijin aceste uh, detalii legate de costuri. Dacă am amâna această hotă, hotărâre, acest lucru ar însemna amânarea funcționării serviciului cu aproximativ 15 luni. Și după ce această instituție nu a avut uh, cel mai fericit început de care se putea bucura, sper că această soluție uh, va îmbunătăți funcționarea acestei, uh, acestui nou serviciu. Vă mulțumesc. Mulțumesc, uh, doamnă. Mă scuzați că am vrut să vă întreb, dar mai avem doar 5 minute și trebuie neapărat să luăm o decizie astăzi. Domnul Manca, dar vreo o, o frază, dacă vă puteți limita la o frază. Vážené kolegyne, kolegovia, Monika... Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, da, Holmeier a pregătit un raport în care a, a spus că avem resurse limitate, dar a tras o concluzie foarte rațională. Ă, dacă punem cap la cap faptele, faptele cunoscute, am văzut că abordarea Comisiei e un, tipic exemplu, un exemplu tipic de cum nu trebuie procedat nu am lăsat nicio marjă de manevră pentru discuții, din păcate, și pentru negocieri nici în ce privește prețul nici în ce de închiriere, nici în ce privește prețul de cumpărare, că nu avem alte alternative la dispoziție. Dragi colegi, dacă nu avem nicio alternativă, înseamnă că nu avem uh, nici marjă pentru discuții și negocieri. Dacă nu dispunem de această marjă de manevră, înseamnă că nu ne facem treaba în mod profesionist. Dragi colegi, am avut situații în viață în care nu am nu, am uh, nu aveam nicio alternativă, ei, m-am, am, m-am trebuit să creez alternativa și astfel am devenit un partener de discuții respectat. Trebuie să facem la fel, uh, pentru că soluțiile care ni sunt oferite, ne sunt oferite, vor crea probleme. Astfel încât nu am altă opțiune decât să susțin pe raportare și să susțin acest aviz. Vă spun de asemenea că mai iau în considerare și o altă propunere, uh, pentru că Parlamentul și Comisia să evite astfel de situații pe viitor. Mulțumesc, președintele. Mulțumesc, domnul Hartung. Da, o frază, vă rog. Intervenție fără microfon. Noch for opție 1, noch for... Domnule președinte, nu sunt nici pentru opțiunea 1, nici pentru opțiunea 2, ci aș vrea să vă spun că votez împotriva propunerii și suntem împotriva Serviciului European de Acțiune Externă, care reprezintă o cheltuială foarte mare. Doamna Haimar, vă rog. Uh, Doresc să spun din nou clar că nu există o neutralitate a costurilor și acest lucru a fost promis nu am atins uh, prețul uh, de, de cumpărare pe care l-am uh, discutat și eu am foarte mari dificultăți să accept această situație. Am discutat foarte mult despre toate acestea. Ultimul punct care trebuie precizat este dacă opțiunea Beliar intră în joc sau nu. Raportare. Președintele, opțiunea Bredel Ni s-a spus că asta ar însemna sume suplimentare și un timp uh, suplimentar. Domnul Aglun ne spune da sau nu, doamna Gressel, după care trecem la vot. Domnul Aglund. Ajungem iar în situația în care nimeni nu este mulțumit și suntem împinși să luăm o hotărâre pentru că suntem grăbiți și absurd. Într-un minut, uh, interpreții uh, își încetează activitatea. Este iarăși absurd. Uh, uh se termină ședința și nu putem să uh, discutăm o asemenea temă importantă. Este uh, sugestia mea să nu votăm astăzi și dacă luați, o luați o decizie, nu o să votez în favoare. Vă reamintesc, dragi colegi, pentru cei care se plâng că nu au avut suficient timp, vă spun că am depășit cu mult termenul pentru a da un aviz prevăzut de regulamentul Parlamentului. Am discutat îndelung acest subiect. Ceea ce se află în fața noastră astăzi este numai opțiunea Bredel. Într-un moment în care, pe o temă atât de importantă, Comisia Buget trebuie să fie în măsură să ia o hotărâre. Doamna Diron, mi se cere astăzi să uh, alegem uh, între ciumă și holeră nu este uh, opțiunea cea bună. Cer ca în uh, dosarul următor să avem un plan. Sunt uh, membră în Comisia pentru Clădirile Parlamentului. Comisia să facă la fel, să ne dea planuri. Vă mulțumesc. Problema este că nu știm dacă clădirea Capital este potrivită. Cât costă uh, evacuarea completă a acestei clădiri, care vor fi costurile reale suplimentare și fără toate aceste date nu voi putea vota cu da. Președintele, da, dragi colegi, în același timp de luni întregi. Toate grupurile politice reproșează doamne Ashton și Serviciului de Acțiune Externă că sunt imobili, ineficienți în marile probleme ale politicii externe europene. Am uh, discutat îndelung, nu s-a reglementat nimic. Toate precizările care ar s-ar impune uh, nu s-au dat pentru că nu este atâta timp, însă totuși trebuie să Uh, ne precizăm uh, părerea. Doamnă raportor, care este uh, recomandarea noastră? Opțiune. Susțin opțiunea 1 dacă se va ține cont de întreaga mea opinie pe care am exprimat-o. Și susțin, subliniez acest lucru din nou. Al doilea lucru, doamna Gressel clădirea Capital nu trebuie evacuată, nu este necesar acest lucru. Am vizitat această clădire, am văzut că nu este necesar. În ceea ce privește uh, clădirea Bredel, există o problemă de securitate. Se află o, o benzinărie în uh, apropiere, deci nu este situația optimală, optimă. Însă aceasta este situația din păcate, nu pot face decât să aleg între opțiunile pe care le-am avut. Mai multe opțiuni nu am avut la dispoziție și mai mult decât să cer uh, un plan pe termen uh, mediu și lung, atât din partea Parlamentului, dar și din partea Comisiei, Consiliului și a Serviciului de Acțiune Externă. Yeah. Președintele, bine, vă mulțumesc. Deci supun uh, la vot avizul raportorului 1. Cine este pentru? Trebuie să numărăm. Șaisprezece. Cine este pentru? Împotriva, mai iertați. 7 împotrivă. Abțineri. 4 abțineri. Deci opțiunea este reținută, avizul este favorabil. Ultimul punct. Transferul dumneavoastră, doamnă raportor, credeți că suntem în măsură să hotărâm în favoarea transferului acum sau aveți nevoie de ceva mai mult timp, ceea ce bănesc așa este. Deci, amânăm pentru uh, data viitoare votul privind transferul. Vă mulțumesc, uh, îmi cer scuze că v-am bruscat puțin. Uh, domnul O'Sullivan nu, ar, nu a avut ocazia să ia cuvântul, dar are banii. Ședința se suspendă.